Buongiorno, colleghi. Bună dimineața, dragi colegi. V-aș ruga să luăm loc pentru a putea începe reuniunea de astăzi. Ieri am avut o prezentare făcută de raportorul nostru și de colegii care sunt autori ai documentelor tematice referitoare la impactul evaziunii fiscale și altor activități criminale asupra activităților bancare și așa mai departe. Deci, după toate aceste prezentări, astăzi vom discuta despre un subiect specific și astfel vom avea niște informații suplimentare utile pentru activitatea noastră. În primul rând avem activitățile poliționești și cooperarea în combaterea criminalității organizate. François Farsidi reprezintă Poliția Federală Bergiană și ne va vorbi despre utilizarea informațiilor la nivelul poliției uh, din Belgia, Drew Jeber, care reprezintă poliția din Irlanda de Nord și care ne va da uh, informații despre activitatea în acea țară și apoi avem și un reprezentant al poliției din uh, Renania de Nord, Nordfalia, care ne va vorbi despre modul în care mm, în poliția din Germania se folosesc aceste informații. Și de asemenea, reprezentant al relației cu CEPOL din Comisia Europeană, care ne va vorbea despre consolidarea uh, legislației în domeniu care să faciliteze aplicarea dispozițiilor europene. Discuțiile noastre se vor desfășura ca de obicei, 15 minute, timp de intervenție pentru fiecare prezentator, după care deschidem discuțiile și uh, colegii noștri vor interveni cu observații, cu întrebări. Iar la final, prezentatorii vor avea din nou cuvântul. Începem și domnul François Farsi are 15 minute. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! În această dimineață o să vă ofer câteva informații cu privire la abordarea care există la nivelul Belgiei pentru aceste activități de poliție bazate pe informații și rolul important pe care acestea îl pot juca în combaterea activităților criminale și a rețelelor de criminalitate organizate. Vorbim aici despre un domeniu de activitate extrem de vast, Definițiile pentru acest concept de informații diferă în funcție de domeniu. Rămâne să vedem dacă informația este procesată, neprocesată, verificată, fragmentată, fără uh, îndoială. Vorbim aici de domenii foarte vaste, militar, economic, financiar, dar evident și uh, domeniul organizațiilor criminale din perspectiva activităților de poliție și judiciare. Aceste informații apar la trei niveluri, strategic, tactic și operațional. Vorbim despre informații concrete, vorbim despre informații virtuale care se colectează prin intermediul uh, surselor deschise, secrete sau tehnice. Astăzi uh, ne vom uh, baza pe informațiile din domeniul criminalității organizate și de modul în care putem primi și folosi aceste informații în mod structurat și proactiv în combaterea acestui gen de activități. În Belgia am pornit de la această idee a intelligence policy. Există un concept care există la noi de peste 30 de ani și se traduce în um, dorința de a desfășura activități polițienești bazate pe informații. Vorbim despre numărul mare de activități criminale de natură foarte diferită și um, forțele de ordine și domeniul juridic doresc să poată gestiona această gamă mare de activități, uh, începând de la, uh, să spunem, pompierii care trebuie să acționeze pe teren. Putem spune că aici avem uh, Um, o, un al treilea element, pe lângă activitatea polițienească, care este o muncă reactivă și practica polițienească curentă, cum ar fi prevenirea și descurajarea care evident nu are un impact prea mare asupra criminalității organizate. În cadrul serviciilor polițienești, pentru a reuși acest gen de abordare, este important să înțelegem că Vorbim uh, nu de o tehnică neapărat, ci de un reflex profesional, de o logică de acțiune, de o identificare, de a, uh, urmărire a acestor informații, lucru pe care îl fac toți uh, polițiștii care își cunosc meseria. Dar această manieră intuitivă nu este structurată uh, și e mai degrabă țintită pe rezolvarea problemelor punctuale abordarea pe care încercăm să o avem în cadrul poliției belgiene este integrală și integrată. Este integrală pentru că ia în considerare cele trei niveluri de informații, strategic, tactic și operațional, și, foarte important, interacțiunile dintre aceste trei niveluri. De exemplu, informațiile strategice participă la uh, cunoașterea contextului, la formarea imaginii, la perceperea fenomenului și la identificarea uh, mizelor uh, actuale și viitoare. E vorba aici de studii naționale și internaționale din partea poliției, a lumii academice, a institutelor instituționale, cum ar fi Europol, Interpol și Națiunile Unite. Aceste informații constau într-o serie de elemente, uh, numeroase elemente, care însă re, um, unite creează o imagine asupra unui fenomen sau unei organizații criminale. Ca exemplu de analiză strategică am avea filierele pentru cocaină din Europa, uh, implantarea agenților noștri în clanurile mafiote din Europa și așa mai departe. Apoi informații tactice. Acestea se regăsesc la nivel intermediar, deci sunt mai concrete și permit proiecte și planuri de acțiune care țintesc uh, activități sau grupuri criminale bine delimitate în spațiu și în timp. De exemplu, dacă în, într-un oraș există un trafic de uh, vehicule furate cu implicarea unui grup sau unei persoane, informațiile care vin din partea agenților care sunt uh, infiltrați în grupurile respective sunt considerate a fi informații tactice și informații operaționale se referă la elementele concrete care permit zilnic identificarea faptelor, a suspecțiilor sau a elementelor concrete într-o anchetă. De exemplu, dacă obții numărul de mobil al unui suspect principal într-un caz, vorbim de astfel de operații. Marca sau numărul vehiculului, autorului sau complicilor, toate acestea sunt informații operaționale concrete și direct utilizabile. Aceste trei de, tipuri de informații sunt totuși interdependente și interconectate, chiar dacă sunt folosite în scopuri diferite. Nu există anchete fără context, informații fără surse precise și nu există o imagine asupra unei organizații criminale dacă toate aceste trei tipuri de informații nu se reunesc. Prin urmare, această abordare acoperă aspectele locale, naționale și internaționale. Informațiile polițienești trebuie să fie abordate dintr-o perspectivă integrată, fiindcă trebuie să implice toți polițiștii, toate serviciile, toți partenerii. Informațiile în lumea poliționească trebuie să privească pe toată lumea, de la uh, polițistul uh, de trafic, de la polițistul de cartier, până la polițistul care are intervenții zilnice și cei care fac uh, investigații pe net. Abordarea este de sus în jos, dar și de jos în sus. Informațiile strategice, informații contextuale sunt difuzate de către autorități, către unitățile de pe teren, pe când informațiile tactice sunt tratate la nivel intermediar pentru a fi introduse direct în activitatea de cercetare pentru inițierea de anchete și acțiuni țintite. Informațiile operaționale, de regulă colectate de personalul de pe teren, alimentează anchetele în derulare și sunt folosite pentru a fi analizate la nivel superior de analiști, pentru a clarifica imaginea fenomenelor sau pentru a clarifica um, imaginea unor organizații criminale. Această dublă abordare ajută la crearea unei mai bune imagini asupra activității criminalității organizate, locale și globale, și face ca activitatea de combatere a acestor uh, um, activități să fie mult mai pertinentă. Personal, noi preferă, preferăm ideea de diagnostic permanent pentru securitate în ceea ce privește activitatea polițienească, fiindcă uh, nu încercăm doar să rezolvăm o situație atunci când ea se produce. Trebuie să identificăm măsuri de combatere a criminalității organizate, uh, măsuri de promovare a uh, unor remedii, dacă e să folosim o metaforă medicală. Există în Belgia un plan național de securitate creat de poliție, și validat de Ministerul uh, de Justiție și Interior. E vorba de un plan de patru ani care urmărește combaterea fenomenelor criminalității organizate, precum și elementele pentru îndeplinirea acestor obiective. Înainte de definirea acestui plan național de securitate, serviciile de analiză strategică ale poliției, împreună cu uh, ministerele și cu lumea științifică, au creat o imagine națională a securității care se bazează pe date statistice uh, din Banca de Date Națională pe contribuții din partea diferitelor organisme internaționale, în special Europol, prin raportul său SOCTA, apoi Interpol, agențiile ONU și Uh, uh, legături cu persoane cheie, cum ar fi magistrați, director general din ministere, profesori. Această imagine este baza pentru definirea priorităților planului național și inputul pentru uh, planul de analiză și acțiune care vor fi create de poliție. Această imagine permite stabilirea principalelor orientări într-o abordare de sus în jos. Apoi apar aspecte care țin de calendar, de punere în aplicare și este clar că toate aceste planuri la acest nivel nu sunt suficiente. Această uh, imagine, acest instantaneu național și strategic este depășit de rapiditatea cu care evoluează organizațiile criminale și fără îndoială nu conține suficiente elemente tactice pentru a concretiza acțiunile prevăzute. Crearea de uh, diagnosticuri permanente la nivelul terenului este un lucru la care ne-am gândit în această abordare. Și aici vorbim mai degrabă de o abordare de jos în sus, într-un context strategic, pe baza datelor colectate zilnic de serviciile de poliție și de informații pentru a realiza un diagnostic complet, uh, subliniind activitatea organizațiilor criminale, am vrut să luăm în considerare cele trei componente ale activității criminale. Fluxul uh, operațiilor criminale, care se reflectă în statisticile poliției la nivel național, dar și uh, autorii și grupul de autori care de curând se bucură de o mai mare atenție în cadrul Planului Național de Securitate. Și a treia componentă, uh, teritoriile criminalității organizate. Uh, vorbim și despre uh, localizarea din punct de vedere geografic aici. Intenția a fost să reluăm teoria Uh, promovată de criminalistul canadian Maurice Poisson, uh, care a prezentat o serie de teorii în această direcție referitoare la geografia fenomenelor criminalității organizate și la locul de comitere. Acestea sunt numite de teoreticianul canadian locul de vânătoare, dar și sanctuarele unde se retrag aceste organizații și acest uh, autor și locurile de desfătare unde aceste organizații criminale se adună și uh, um, își plănuiesc crimele, baruri, săle, jocuri și așa mai departe. Toate aceste lucruri ne permit să avem o imagine de ansamblu foarte necesară pentru activitatea polițienească și pentru activitatea organelor judiciare. Odată ce acțiunile sunt definite, putem monitoriza și urmări cele trei componente, teren de vânătoare, sanctuar și loc de desfătare. Există uh, puncte de informații care se regăsesc în fiecare arondisment, CIA le numim în Belgia, și asta permite să măsurăm impactul activităților pe care le desfășurăm și să ne adaptăm evoluției rapide a acti- acțiunilor criminale. Utilizarea băncii de date naționale este foarte importantă alături de aceste CIA, aceste puncte de informații, care îmbunătățesc activitatea polițiștilor și permit analize tactice rapide referitoare la apariția acestor fenomene. Am menționat că vorbim de un principiu integral și integrat Există interacțiuni între diagnosticul permanent la teren și la nivelul terenului și monitorizarea la nivel național. Ideea este să avem o imagine națională care să includă aceste diagnostice, dar care să fie mai detaliată și care să reflecte mai bine uh, realitatea momentului. Preocuparea noastră la nivel uh, strategic, tactic și operațional este să reducem timpul dintre momentul în care uh, se observă activitatea unui grup criminal și uh, momentul în care noi începem să le urmărim activitatea și astfel activitățile noastre vor fi mai pertinente și mai complete. Vorbim despre un aspect important care ne va permite să finalizăm și să punem în aplicare analizele efectuate la nivelul um, autorităților și organizațiilor internaționale, Europol, ONU, vorbim aici și de European Policy Cycle, care se desfășoară la nivel european cu scopul de a ne uh, situa cât mai aproape de realitate și să încercăm chiar să anticipăm activitățile criminale prin uh, activități concentrate de colectare de informații. Această activitate de diagnosticare trebuie să includă nu doar datele concrete de constatare a activității criminale, ci și integrarea informațiilor colectate de toate serviciile. Astfel, informațiile pentru poliție vor um, veni nu doar din partea analiștilor de date, nu doar din, ci și din partea celor care colectează informații pure. În concluzie, acest gen de abordare integrală și integrată a informațiilor uh, pentru poliție este un instrument extrem de util și trebuie să reprezinte unul dintre pilonii de funcționare a tuturor serviciilor polițiene și uh, a tuturor serviciilor de securitate prin extensie. Domnul Biveris are acum cuvântul, reprezentant al poliției din Irlanda de Nord, domnul Drew Harris care ne va prezenta experiența sa în acest domeniu de folosire a informațiilor pentru combaterea criminalității organizate. Aveți cuvântul, domnule Drew Harris. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Mă numesc Drew Harris. Mă ocup de investigațiile polițienești în Irlanda de Nord. Este vorba și de crimă organizată, de monitorizarea suspecților și de analiza la locul crimei. Noi deservim o populație de 1,8 milioane. Irlanda de Nord nu are o criminalitate ridicată, în ciuda lucrurilor pe care am să vi le prezint în ceea ce urmează. Noi avem totuși singura frontieră terestră a Regatului Unit și aceasta s-a dovedit a fi un punct vulnerabil atunci când e vorba de criminalitate organizată. Aici am să prezint o serie de factori, nu toți apar în fiecare dintre cazuri, dar am să mă refer la aspecte cum ar fi amenințarea permanentă, pagubele aduse economiei, corupția în rândurile unor alte profesiuni, cum ar fi banchieri sau avocați, risc uh, de vătămare corporală, aceștia au ca scop acumularea de fonduri ilicite, evident. În ultimii 5 sau 10 ani, profilul criminalității s-a schimbat, crima organizată s-a deplasat tot mai mult în sfera internațională, foarte rar ne ocupăm de un grup de criminali organizate care să, organizate care să nu aibă rădăcini și în alte țări și de aceea trebuie să ne modificăm și noi modul de lucru. Acum cooperăm și cu alte agenții, alte forțe de ordine din alte țări. Avem un grup de lucru pe crimă organizată în care sunt reprezentate toate instituțiile de ordine din Irlanda de Nord și cooperăm cu parteneri din întreg teritoriul în acest sens, din Dublin și din, uh, și din restul Irlandei. Problema aici e să stabilim cu precizie informațiile valabile. Avem un sistem care ne permite să filtrăm aceste informații, să le analizăm și apoi să le diseminăm și să luăm măsuri rapid în consecință. A face acest lucru în coordonare cu alte agenții înseamnă o abordare comună și o înțelegere comună. De asemenea, înseamnă o relație de încredere reciprocă și o capacitate de a împărtăși aceste informații. Și încrederea este deosebit, deosebit de importantă dacă ne gândim la natura informațiilor din acest caz. Informațiile sunt utile doar dacă sunt diseminate. Informațiile polițienești nu sunt un scop în sine, ele trebuie să ducă la măsuri concrete îndreptate împotriva crimei organizate. Informațiile sunt bun intangibil. Acestea presupun stabilirea unor acțiuni cu caracter proactiv. Asta înseamnă analizarea tuturor surselor și de la aceasta se extrapoleze pentru a stabili ce urmează să se întâmple în etapa următoare. Există informații delicate, sensibile, care îți permit să faci, să execuți o arestare sau o confiscare de bunuri sau o percheziție. Informațiile pot fi costisitor de dobândit, pot prezenta riscuri, pot reprezenta chiar o amenințare la adresa vieții oamenilor. Însă acestea trebuie să fie bine focalizate, aceste informații. informațiile colectate trebuie să fie colectate în scopul unor investigații precise. Asta le face extrem de valoroase atunci când e vorba de a le utiliza. Și aceste informații merită să fie împărțite cu partenerii. Pentru că asta încercăm să facem, să exploatăm la maxim ceea ce știm pentru a lupta coordonat împotriva criminalității organizate să vă arăt aici un model de cooperare în materie de informații polițienești. Noi avem un serviciu de poliție unic și un sistem de informații polițienești unice. Informațiile sunt disponibile tuturor analiștilor și tuturor experților, deci ei pot să vadă întreg sistemul. Îl vedeți aici. Noi am evitat să îmbucătățim aceste informații nu există o frontieră clară, nu se pot face categorii specifice. Criminalitate generală, criminalitate grav organizată, securitate națională. Nu. E vorba aici de un continuum al criminalității. Răi refuză să se înscrie în tipare. Ei nu bagă în seamă categoriile noastre, ei se mișcă liber în acest univers al criminalității și, prin urmare, și noi trebuie să avem o aceeași abordare pentru a putea interveni cu precizie acolo unde se identifică cea mai mică slăbiciune în operațiunile lor, slăbiciuni pe care le-am putea noi exploata. Prin urmare, punem foarte mult accentul pe existența unui sistem unitar, necompartimentat și acesta ar presupune o analiză completă a activității unui individ sau unui grup pe multiple planuri. Eu să prezint un scurt studiu de caz, operațiunea SLEEK. În 2006, în Regatul Unit încerca să se identifice magnitudinea problemei prezentate de traficul cu persoane în Regatul Unit. În momentul respectiv, În, în Irlanda de Nord nu aveam informații în acest sens, dar operațiunea Slick a schimbat mult lucrurile. Investigația a fost una cu caracter proactiv, concentrându-se pe traficul de persoane efectuat în scopuri de prostituție. Erau anunțuri în presa chinezească care momeau victimele acestora li se arătau uh, fotografii cu universități din Regatul Unit, pozele familiei uh, care urma să-i găzduiască în schimbul serviciilor de bonă la copii, li se arăta camera frumoasă în care urma să locuiască, li se spunea că dacă vin în Irlanda de Nord, le așteaptă o slujbă, probabil posibilitatea de a desfășura și alte activități cu caracter lucrativ și de a studia, însă era totul o fațadă. Știam că acesta, acest trafic cu persoane devenise o problemă serioasă. Ne-am uitat apoi la anunțurile de mică publicitate pentru servicii de escortă, de însoțitoare. am început să ne dăm seama că în spatele acestora se ascunde o problemă reală. Vedeți aici diferitele surse de informații identificate pe parcursul acestei investigații. Ne-am folosit de agenții portuari prezenți în aeroporturi și porturi. Ne-am uitat pe listele pasagerilor, ne-am uitat pe, în documentația navelor, de pasageri și de marfă, să vedem cine intră pe teritoriu. Am analizat uh, înregistrările făcute de camerele de filmat fixe, circuit închis și pe lângă acest lucru am primit informații și de la alți colegi din Marea Britanie de la SOCA și de asemenea de la partenerii europeni și din alte părți ale lumii, mai ales de la colegii din Irlanda, din Dublin și de la poliția chineză. Pentru că noi am încercat să monitorizăm traiectul acestor persoane din China până în Dublin, veneau cu avionul până la Dublin și apoi pe șosea în, spre Irlanda de Nord. Prin urmare, era foarte important să cooperăm cu poliția din Dublin, pentru că foarte mult din acest trafic venea prin Republica Irlanda. De asemenea, am primit rapoarte de la cetățeni care ne semnalau activități dubioase și ne-am desfășurat și noi propriile activități de supraveghere a suspecților. Vedeți aici uh, cât de mare Irlanda de Nord în raport cu Europa și cu restul lumii. E uimitor că din dita mai China, tocmai pe Irlanda de Nord s-au concentrat. Vedeți de asemenea că avem și o frontieră terestră, nu doar una maritimă și de asta profită criminalitatea organizată. Prin urmare, pentru noi este esențial uh, să cooperăm îndeaproape, nu doar cu alți parteneri din Marea Britanie și Regatul Unit, ci și cu colegii din Dublin. Problema este una locală, dar are o soluție internațională și această soluție este schimbul de informații și strategizarea împreună cu alte instituții similare. Rezultatul a fost recuperarea a 10 victime potențiale a fost chiar prima noastră operațiune de acest gen. Și vedeți aici și condamnările pentru că suspecții au fost duși, te au fost trimiși în judecată. De atunci am recuperat 77 alte persoane și am rafinat o serie de metode de colectare a informațiilor menite precis să combată această problemă. Și sigur, dacă în Irlanda de Nord avem această problemă, sigur această problemă există și în restul Europei. V-am dat acest exemplu pentru că din el se pot desprinde o serie de concluzii cu caracter practic. În primul rând, trebuie să oferim agenților de teren opțiuni tactice viabile Trebuie să avem, să le oferim informații pe care să le poată utiliza în mod eficient. Și pentru aceasta e nevoie să ne uităm în interiorul, dar și în exteriorul propriei organizații. Trebuie să identificăm partenerii potențial pentru orice investigație specifică și de acolo să dezvoltăm o abordare comună, o înțelegere comună a amenințărilor existente, să stabilim o strategie comună să construim încrederea reciprocă și apoi să cooperăm în vederea întreprinderii unor măsuri concrete. Un alt aspect important, banii. Urmărește fiecare bănuț, vezi unde merge. Criminalitatea e motivată de lăcomie și cu cât mai mult te concentrezi pe activele infractorilor, cu atât mai eficient poți să fii. În concluzie, fi proactiv, stabilește relații, asigură-te că organizația ta n-a fost infiltrată de criminalitate organizată, asigură-te că tu însuți, ca organizație, ești 100% onest. În același timp, fii optimist, se pot foarte, face foarte multe dacă lucrăm împreună, avem resurse multe, avem atribuții suficiente. Cheia este schimbul de informații și cooperarea împotriva celor răi. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, domnule Harris. Acum domnul Olivier Hood are cuvântul, reprezentant al uh, Poliției Criminale din uh, Renania, nord westfalia și care ne va vorbi despre capacitatea care există la nivelul uh, structurilor lor de folosirea acestor informații ca element nu doar fundamental, ci și extrem, extrem de uh, actual am vorbit săptămânile trecute de acest lucru, am făcut uh, diferențieri între tipuri de informații, probe și toate celelalte elemente care pot apărea într-o activitate polițienească de anchetă și investigație. Aveți și dumneavoastră 15 minute. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Frau Vorsitzende. <clears throat> Ich bin Bună ziua, uh, vă mulțumesc pentru această invitație. Vorbesc aici uh, din partea Asociației Germane Federale a Investigatorilor Judiciari, o asociație care reprezintă uh, toți investigatorii judiciari din Germania. Aș vrea să vă prezint pe scurt infrastructura noastră din Germania. Avem 16 poliții de land și alte poliții care sunt sub umbrela statului, federal și toate aceste poliții realizează evaluări și analize în domeniul crimei organizate, al criminalității. Acestora li se adaugă proiectele de cercetare ale universităților, ale altor instituții, precum și ale instituțiilor libere polițienești. Toate acestea se contribuie la acest proces. Permiteți-mi să sintetizez lucrurile și să prezint uh, perspectiva noastră. Trebuie să ne gândim retrospectiv și să planificăm înainte. Acesta este motoul nostru. Infrastructura, activitățile noastre trebuie foarte bine planificate și dacă facem acest lucru, atunci putem acționa preventiv și putem să urmărim criminalitatea organizată. Încercăm să dăm o definiție a informațiilor în Germania aceasta se poate defini astfel. Intelligence este la noi o colectare de date independentă, precum și prelucrarea acestora, date referitoare la persoane, grupări, rețele, organizații, dar și puncte importante din punct de vedere geografic. Puncte care se găsesc în legătură cu anumite evenimente socioculturale, politice și economice. Importantă este Important pentru noi este uh, modul în care evoluează uh, procesul de informare în mod constant. Legalitatea și ilegalitatea, modul în care acestea interacționează trebuie analizat. Noi colectăm informațiile și datele referitoare la persoane și în acest fel poliția dorește să contribuie la uh, identificarea tendințelor de evoluție a criminalității în Germania. Dorește să obțină o imagine realistă a acestora și dorește să ofere informații uh, sectorului politic. Procesul de intelligence uh, deține de diferite instrumente. Lucrăm cu analiza structurală, care analizează în profunzime problemele și, de asemenea, uh, venim cu diverse soluții. Identificăm uh, diverse um, imagini ale situațiilor de fapt. Avem și alte instrumente cu care lucrăm, folosim interviurile cu experți, discuțiile cu aceștia, de asemenea și alte operațiuni strategice și operaționale. Este de asemenea posibil să identificăm și să analizăm crima organizată în perspectivă și modul în care se va dezvolta ea în următorii 5 până la 10 ani. De asemenea, ne concentrăm asupra dezvoltării de infrastructură și a posibilităților de uh, noi potențiale de fapte. Acestea fiind spuse, cred că puteți înțelege destul de bine cu ce ne ocupăm noi în acest moment. În plus, evaluarea operativă este cunoscută. Domnul Harris a prezentat lucrurile cât se poate de frumos. Inițierea uh, de proceduri de urmărire este foarte importantă. În procesul de urmărire, în procesul de prelucrare și în cel operațional există mai multe faze. La noi există 11, de la stabilirea obiectivului până la evaluare. Uh, în comun au faptul că rezultatele de analiză uh, pot uh, fi comparate pe baza unei metodici. Acest model pe etape, pe faze, însă nu trebuie privit prioritar pentru că există avantaje și dezavantaje. Analiza se referă la niște standarde de evaluare pentru a putea evalua informațiile în funcție de valabilitatea lor și pentru a putea să le coordonăm la nivel internațional. Informațiile, în funcție de necesitate, uh, trebuie să îndeplinească anumite premise. În Germania ne-am uh, am căzut de acord asupra unei înțelegeri comune și anume spectrul de um, metode de prelucrare a datelor comune. Noi lucrăm cu anumite oficii centrali- centralizate care centralizează informațiile și a căror sarcină este de a coordona informațiile și la nivel internațional, dar și de a da un feedback celorlalte unități din teritoriu. O altă premisă importantă este dezvoltarea de personal. Avem nevoie de angajați care să cunoască uh, limbi străine, să poată comunica la nivel internațional și să fie formați în mod corespunzător. Acesta este un factor foarte important atunci când discutăm despre poliția de informații. În ceea ce privește standardele internaționale și naționale și uh, existența acestora, trebuie să discutăm despre aceste, aceleași lucruri, despre aceleași fapte și trebuie să vedem cine este răspunzător pentru livrarea informațiilor, pentru coordonarea acestora, pentru că toate aceste lucruri reprezintă o premisă pentru existența unui proces de informare funcțional și viabil. Trebuie să putem stoca aceste informații și să stabilim competențele foarte clar atunci când vorbim despre evaluare. De asemenea, întregul proces trebuie să fie standardizat. prioritățile regionale trebuie să fie stabilite, acestea trebuie să-și urmeze procesul, iar uh, respectarea standardelor la fața locului trebuie controlată. Este foarte important ca unitățile centrale, în cadrul procesului de intelligence, să informeze unitățile regionale și cu siguranță este foarte util ca oficiile regionale să știe care este punctul de vedere al altor uh, birouri din zonă, precum și de la nivel național. Așa se poate ajunge la găsirea de uh, puncte comune și se ajunge la un efect de sinergie. În ce privește crima organizată și aici uh, trebuie realizate planuri structurate și trebuie realizate proiecte comune. Numai în felul acesta se obțin niște standarde clare care uh, respectă un anumit standard de calitate. Important este de asemenea ca atunci când se realizează puncte de referință în contextul benchmarkingului, să se uh, realizeze analizele necesare pentru a vedea unde există potențial de dezvoltare și pentru a putea învăța unii de la alții. Așa cum au uh, precizat și antevorbitorii mei, în procesul de informare, toți angajații trebuie să fie implicați. Atât uh, polițiștii de patrulă, care uh, identifică persoanele pe stradă, cum fac colegii noștri din Belgia, precum și angajații uh, din unitățile birourilor de informații care prelucrează aceste informații. Toți acești angajați trebuie să fie implicați în acest proces de lucru. De aceea, managementul cunoștințelor trebuie să fie bine gestionat și toți angajații trebuie să fie bine informați despre sarcinile și competențele lor. Cu siguranță, uh, autoritățile sunt uh, datoare să își informeze în mod constant angajații în acest sens. Se poate lucra cu liste de verificare. Um, de asemenea, um, se pot oferi informații referitoare la domeniile de interes. Sigur că și parteneriatele între uh, poliție și economia privată um, joacă un rol important. Uh, și acest schimb de informații este foarte important în cadrul unui proces de uh, obținere de informații funcțional. Domnul Harris a menționat aceste lucruri. Noi, ca poliție în Germania, uh, lucrăm uh, în cadrul autorităților de urmărire penală. La noi, serviciile de informații și uh, celelalte autorități au competențe separate și sunt separate, însă dacă există proceduri contradictorii, atunci trebuie obținute probe care să uh, reziste în instanță. Și, sigur, trebuie respectate toate, uh, întregul cadru legislativ. Este foarte important să existe și investigații preliminare, de acestea este responsabilă uh, poliția, trebuie să fie cunoscut cadrul legislativ tuturor angajaților, de asemenea trebuie folosiți și informatorii. Din câte știu, există un cadru legislativ european care trebuie respectat în acest sens atunci când se lucrează cu informatori și toate aceste lucruri trebuie să fie cunoscute tuturor și, uh, sigur, competențele trebuie alocate în mod clar. În ceea ce privește perspectiva cu privire către Europa, noi, ca asociație profesională, în contextul informațiilor, uh, pe noi ne interesează mm, ca situațiile să poată fi uh, prezentate cât mai clar. sigur că trebuie prezentate și informațiile din interior pentru că în felul acesta criminalitatea economică poate fi și ea combătută. De asemenea, conform procedurii judiciare, trebuie să se analizeze în ce măsură urmărirea penală a dus la uh, distrugerea anumitor structuri de crimă organizată sau nu. Deci o evaluare de acest gen uh, Uh, ar trebui să țină de un proces de informații viabil. Trebuie uh, de asemenea uh, identificat dacă um, vinovații au fost găsiți, dacă cei implicați au fost identificați și dacă activitatea polițienescă s-a de desfășurat într-un mod corespunzător. În ceea ce privește Uniunea Europeană, antevorbitorii mei au menționat deja acest lucru, crima organizată uh, acționează transfrontalier, nu se oprește la frontiera statelor membre, iar organizarea juridică este foarte importantă. Avem nevoie de competențe comune ale uh, autorităților de urmărire penală, de supravegherea comunicării și, de asemenea, trebuie uh, îndeplinite premisele pentru toate aceste prerogative. Certitudinea juridică joacă un rol foarte important uh, la nivelul Uniunii Europene și, de asemenea, uh, interrelaționarea, această rețea uh, europeană trebuie dezvoltată în continuare. Dacă este să ne gândim la decizia de la prim informațiile care se transmit acum, amprente și așa mai departe, toate aceste lucruri trebuie continuate astfel încât procesul de informații să rămână viabil și pe viitor și de asemenea să poată fi dezvoltat în continuare, astfel încât crima organizată să poată fi combătută în mod eficient. Vă mulțumesc! Grazie lei, Adesso... Mulțumim, domnule uh, Hut. Acum avem uh, adjunctul șefului de unitate al um, Comisiei Europene, directoratul care ține de relațiile cu Europol, care ne va vorbi despre consolidarea cooperării în Uniunea Europeană pentru schimbul de informații polițienești. Good morning, honorable members, ladies and gentlemen. I'm very grateful. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt deosebit de recunoscătoare comisiei noastre că mi-a dat posibilitatea să vă informez astăzi în legătură cu principalele concluzii referitoare la pachetul comisiei privind forțele de ordine și schimbul de informații. Urmare din decembrie anul trecut. Sunt două componente în acest pachet în primul rând, o comunicare privind uh, modelul de schimb de informații european, EXIM, EX, și apoi, până în aplicare așa, spus, așa numitei decizii PRIM. Aceste documente ne arată care este stadiul la care s-a ajuns în materie de schimb de informații transfrontaliere și analizează posibile recomandări pentru uh, evoluțiile ulterioare. Înainte de a mă concentra pe principalele mesaje din acest pachet al Comisiei, să vă dau câteva informații cu caracter general. Programul de la Stockholm a invitat Comisia să evalueze nevoia de a se fonda un, un model european de schimb de informații, având în vedere în principal evaluarea așadisei inițiative suedeze și a deciziei Prüm. Comunicarea EXM se bazează pe o comunicare anterioară, din 2010, o comunicare care prezenta un cadru general privind gestiunea informațiilor în domeniul libertății, securității și justiției. De asemenea, se bazează pe strategia de gestionare a informației stabilită în 2009. Comunicarea EXIM, de asemenea, se bazează și pe exercițiul organizat de noi cu implicarea agenților din state membre, EDPS, agenții, alte agenții europene și pe discuții cu alți factori interesați, cum ar fi autoritățile de protecție a datelor. Acum, care ar fi principalele concluzii ale comunicării EXIM? Pe de parte, Schimbul de informații funcționează destul de bine în prezent și nu se impun noi baze de date sau noi instrumente juridice. Pe de altă parte, este nevoie totuși de o deplină punere în aplicare și de o utilizare mai bună a instrumentelor existente și am să revin peste câteva momente la decizia PRIM. Pe lângă recomandarea că statele membre ar trebui să pună în aplicare pe deplin instrumentele existențe, în special inițiativa suedeză și decizia PRIM, un alt mesaj important se referă la rolul esențial jucat de canalul Europol. Gândindu-ne la obiectivul general, care este consolidarea și coerența, Comisia propune utilizarea canalului Europol și a instrumentului, canalul Europol și a instrumentului de comunicare Siena ca metodă standard dacă, desigur, nu sunt motive întemeiate pentru a proceda altfel. Asta ar evita incertitudinea referitor la alegerea canalelor posibile, asta s-a întâmplat în trecut, și de asemenea ar facilita implicarea Europolului atunci unde, sigur, este nevoie, unde se Uh, acest uh, demers înscrie în mandatul Europol. Noua propunere de regulament Europol, printre altele, este menită a consolida rolul agenției ca un nucleu de colectare și diseminare a informațiilor. Se știe că Europol este un instrument care ar trebui să fie folosit mai sistematic atunci când e vorba de schimbul de informații, asta atât cât e vorba de date, cât și de recursul la canalul Europol. În asociere cu această temă avem și conceptul uh, EPRIS, acest uh, sistem de indexare a datelor polițienești și a cazierilor judiciare. În 2012, Comisia a solicitat efectuarea unui studiu care era menit a examina nevoia identificării rapide de către investigatori dacă informațiile privind o persoană care a comis o infracțiune este, sunt disponibile în alt stat membru. Concluzia a fost că sistemele existente, dacă sunt folosite la întregul lor potențial, ar satisface această nevoie. În primul rând ne referim aici la sistemul de informare Europol, EIS, instrumentul de comunicare Siena și, în mai mică măsură, la PRIM și la viitorul SIS-2. Pornind de la concluzia generală a comunicării EXIM și bazându-ne pe considerente de eficiența costurilor, Comisia a fost de acord cu această concluzie și a concluzionat că nu este cazul să se creeze în prezent un EPRIS specific. O altă recomandare din comunicarea EXIM este constituirea în statele membre a unor puncte unice de contact, contact spocuri, Constituirea acestora ar urma să permită o coordonare eficientă și sistematică a solicitărilor internaționale de informații. Aceste spocuri nu trebuie să fie văzute ca niște cutii poștale. Nu, ar trebui să presupună acces la toate canalele disponibile și să prezinte toate caracteristicile acestora. Trebuie să fie uh, dotate cu personal în toate agențiile de ordine, instruiți în, în mod sistematic și în conformitate cu viitoarea schemă de instruire pentru forțele de ordine și, de asemenea, ar trebui să existe, să dispună de mecanisme de asigurare a calității datelor. De asemenea, unde legislația permite, ar trebui să se presupună și un acces la bazele de date existente. Și asta mă aduce la a doua componentă a pachetului, și anume raportul PRIM. Întârzierile în punerea aplicarea sistemului, din păcate, sunt uh, elementul central a acestui raport. Situația era deplorabilă în momentul în care termenul limită a fost ajuns în august 2011. De atunci însă situația s-a îmbunătățit în mod considerabil. Totuși, Statele membre care încă sunt în întârziere trebuie să recupereze timpul pierdut. Comisia consideră că punerea în aplicare de către toate statele membre este, se impune înainte de a se avea în vedere modificările din juridic. Statele membre trebuie să utilizeze la mecanismele de sprijin existente helpdesk-ul PRIM la Europol și posibilitățile de finanțare oferite de programele europene relevante. Până în decembrie 2014, după încheierea perioadei de tranziții prevăzute în protocolul 36 în tratatul de la Lisabona, Comisia va avea dreptul de a demara procedurile de încălcare. Sperăm totuși ca asta să nu fie necesar. În ceea ce privește statisticile, acestea joacă un rol central în contextul PRIM pe termen mediu avem nevoie de cifre clare care să ne dea posibilitatea să evaluăm plus valoarea concretă a acestui instrument. Un lucru pe care nu-l putem face în prezent pornind de la modelul actual de gestionare datelor statistice. În ceea ce privește sprijinul pentru sistem, credem că helpdesk-ul prim de la Europol este cel mai bun instrument pe care îl avem în prezent. Uh, agenția IT, care acum se numește EULISA, ar putea să joace și ea un rol. Însă asta o să vedem după prima evaluare a noi agenții care va avea loc în 2015. drogându acum spre viitor, aș dori să subliniez o serie de principii cu caracter general care, în opinia noastră, ar trebui să fie urmate atunci când este vorba de schimburile de informații. Acestea includ, în primul rând, protecția datelor și dreptul la intimitate, principiul necesității și a eficienței din vederea costurilor și, de asemenea, o abordare de jos în sus, ceea ce înseamnă concentrare pe nevoile reale. Aceste principii se regăsesc și în recomandările din comunicarea EXIM, în raportul PRIM și în concluziile noastre pe marginea EPRIS. Pentru a monitoriza pașii ulteriori care vor, vor veni după recomandările menționate de mine. În comunicarea sa, Comisia propune organizarea unei anu- dezbateri anuale la COZI privind evoluțiile în materie de schimburi de informații cu caracter uh, juridic sau polițienesc. Acesta ar putea avea loc la finele acestui an pentru prima dată și ar urma să discute realizările înregistrate la un an după introducerea EXIM. Sigur, Schimbul de informații polițienești nu, sunt, nu este un scop în sine. Aceasta este metoda principală prin care autoritățile din statele membre pot coopera unele cu celelalte. Toate instrumentele avute în vedere în contextul comunicării sunt esențiale atunci când e vorba de a întări capacitatea Uniunii Europene de a lupta împotriva criminalității în forme organizate și în forme deosebit de grave. În încheiere, aș dori să vă spun că am uh, apreciat foarte mult dacă ni s-ar da ocazia să prezentăm în fața Parlamentului evoluțiile ulterioare și realizările din domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie adesso... Vă mulțumim și acum dăm uh, cuvântul membrilor comisiei. Începem cu coordonatorii. Domnul Matia, în primul rând. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Matia. Îmi cer scuze că am întârziat și nu am ascultat, n-am putut auzi intervenția domnului Farsi. Îmi pare rău, însă am reținut o serie de aspecte pozitive, în special intervenția domnului Harris, care ne-a vorbit foarte concret despre operațiunea SLIC, despre schimburile de informații care s-au regăsit apoi în această cooperare extrem de interesantă cu statele terțe, uh, aceste schimburi de informații cu China, de exemplu, și mă întreb ce se întâmplă odată ce informațiile sunt primite, mai ales informațiile care vin din partea unui stat terț. Unde sunt păstrate aceste informații? Cum se derulează lucrurile? Informațiile respective sunt distruse după un anumit timp? Cât timp le păstrați? Și așa mai departe. Ne-ați vorbit despre uh, pedepse cu închisoarea pentru câteva persoane, nu ne-ați dat toate detaliile, dar mă întreb dacă acei chinezi care au rămas în China și care au fost implicați în traficul de ființe umane au fost condamnați acolo în China. Sentințele care au fost pronunțate uh, au fost uh, pronunțate de instanțele din Irlanda împotriva persoanelor de acolo. Dar m-ar interesa să știu dacă au fost astfel de sentințe și în China. Acolo ce s-a întâmplat cu cei de acolo? Și aș vrea și o întrebare pe doamna, pentru doamna Amici din partea Comisiei Europene. Ați făcut o prezentare sclipitoare. Ne-ați prezentat imagine de ansamblu uh, a activității actuale a Europol. Suntem convinși de progresele înregistrate de Europol Este clar că Europolul trebuie să fie și mai prezent în cadrul Uniunii Europene, fiindcă vorbim despre o agenție foarte importantă în combaterea criminalității organizate și în obținerea de informații. Deci încrederea noastră în Europol este maximă, dar nu ne-ați vorbit despre pol și aș fi vrut să ne dați câteva informații și în acest sens. Ce, care este starea actuală a pol și a formației polițiștilor, fiindcă știm că Europolul intervine după ce um, respectivul fapt a fost comis pe teritoriul european. Uh, formarea polițiștilor este un aspect foarte important în acest gen de activități, uh, mai ales când ne interesează activitățile de prevenire ale criminalității organizate. Aș vrea niște detalii și aici. Mulțumim, domnule Matia. Acum are cuvântul vicepreședintele Kirkop. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor pentru aceste prezentări și aș avea o întrebare. Parlamentul European în Comisia Libe votează săptămâna aceasta documentul privind confiscarea bunurilor de la um, infractori. Și aș vrea să ne spuneți, dumneavoastră care ați făcut prezentări, care sunt instrumentele care credeți că trebuie să fie folosite la nivelul poliției pentru a putea um, aborda și combate acest stil de viață care se desfășoară în cadrul criminalității organizate. Vorbim despre niște oameni care se simt deasupra legii. Cum putem să îi lovim cu adevărat acolo unde îi doare și anume uh, în bunurile pe care le-au dobândit ilegal? Ce părere au uh, uh, prezentatorii din această dimineață și ce instrumente concrete există pentru a face față acestei probleme? Mulțumesc. Acum doamna Faio. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru aceste prezentări. Știm cu toții că activitatea criminală nu cunoaște nici frontiere, nici diferențe etnice sau de naționalitate. Și uh, toate aceste organizații criminale, odată cu căderea zidului Berlinului, s-au întins și înspre est. Mă refer la spălarea de bani, traficul de droguri și așa mai departe. Evident, trebuie să reușim să fim cu un pas înaintea criminalilor. Ați menționat o serie de practici exemplare, ați menționat și câteva neajunsuri în acest domeniu și aș avea câteva întrebări pe care vreau să-l pun grupului și veți hotărâi dumneavoastră cine răspunde. În primul rând, E nevoie de tehnici de investigații moderne. Ați menționat uh, echipament de formare pentru combaterea celor mai grave tipuri de infracțiuni. Aș vrea să știu dacă există recomandări la nivel european, dacă există măsuri specifice sau eforturi comune de formare. Ce credeți că ar fi cel mai util? Ce trebuie să armonizăm în acest context? Nu s-a menționat prea mult crearea unui grup sau unor grupuri de experți pentru combaterea criminalității organizate și a criminalității cibernetice. De fapt, nimeni n-a menționat criminalitatea cibernetică uh, și știu că există un grup care acum se formează pentru asta la nivel european acest gen de grupuri speciale, eu cred că ar fi cele mai potrivite să combată genul acesta de activități criminale în Europa și de altfel în întreaga lume. Și dacă nu combatem criminalitatea cibernetică, nu avem cum să combatem organizațiile criminale în general. Colega mea a menționat CEPOL și dat fiind că eu vin din Slovenia. Știu că dumneavoastră v-ați referit la state terțe, dar vreau să vă spun că vecinii noștri sunt țările din Balcanii de Vest, țări care uh, în parte sunt acum în procesul de aderare. Am avut o delegație care a vizitat Serbia, unde am văzut că serviciile uh, din acest domeniu sunt destul de avansate și aș vrea să ne dați câteva detalii despre cooperarea cu aceste țări. Adesea vorbim despre corupție, criminalitate organizată, spălare de bani, în Balcanii de Vest, cu accentul pe Serbia. Și aș vrea să știu cum uh, considerați dumneavoastră că stau lucrurile în aceste țări, cum evoluează lucrurile și cum uh, estimați că e colaborarea cu aceste țări. Acum domnul Newton Dan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, oratorilor. Vă mulțumim că ați venit alături de noi și v-ați luat acest timp. Știu că sunteți foarte ocupați. A fost uh, dificil de înțeles ceea ce ați spus. Um, ați fost foarte precauți, foarte atenți. Sigur, această întâlnire este transmisă în direct, deci toată lumea vă poate urmări, uh, poate urmări ceea ce spuneți și sigur, nu puteți dezvălui secrete. Însă, noi încercăm să înțelegem. Așadar, iată aici o mică dilemă. Însă, oricum, mulțumim că ați venit alături de noi. Ceea ce aș dori să știu și același lucru l-au menționat și colegii mei. Care sunt uh, îmbunătățirile pe care le doriți astfel încât uh, sarcinile dumneavoastră, competențele noastre devină mai ușoare. Uh, privind întreaga imagine a Europei, ce am putea face ca europeni? Sigur, dacă nu puteți spune acest lucru în public, trimiteți-ne acest lucru în scris pentru a putea include asta în raport și pentru a putea să vă ajutăm să îmbunătățiți lucrurile și să vă simplificați activitatea. Și aș dori să-l întreb pe domnul Harris, acolo prezentare o consider foarte interesantă, uh, mai ales în ceea ce privește operațiunea SLEEK. Au fost implicați acolo, uh, într-adevăr, uh, cetățeni din Irlanda de Nord, respectiv uh, chinezi. Au fost trimiși aici cetățeni din China. Știu că um, există peste tot chinezi care se ocupă cu traficul de persoane și traficul de ființe umane peste tot în lume, dar pentru a înțelege cum stau lucrurile mai bine, pentru a înțelege ce se întâmplă, pentru mine a fost foarte practic să beneficiez de un exemplu concret. Și aș dori să adresez o întrebare și domnului Hut. Colegul meu din Suedia m-a rugat să vă întreb, pentru că nu a trebuit să plece, din păcate, următorul lucru, uh, referitor la integritate. Ce faceți în ceea ce privește Italia? Pentru că este un lucru cunoscut că poliția italiană ar putea să fie compromisă sau infiltrată. Cum uh, abordați această problemă? Vă rog să-i dați uh, dânsului acest răspuns. În, pentru doamna Amici, într-adevăr, uh, o prezentare foarte interesantă. Iar una dintre întrebările pe care va trebui să le abordeze acest Parlament este propunerea Comisiei în ceea ce privește protecția datelor. Aceasta va fi o problemă foarte mare, pentru că Parlamentul dorește să protejeze drepturile omului și uh, datele cu caracter personal. Însă mă refer aici de la Poliția Belgiană. Am vorbit cu un ofițer uh, specializat pe uh, sectorul internetului și el mi-a spus că întâmpină dificultăți foarte mari, pentru că dacă merg prea departe cu investigațiile pe internet, atunci poate să încalce dreptul la protecția uh, datelor cu caracter personal. De aceea trebuie să se oprească. Iar așa ceva pur și simplu nu are sens, pentru că într-un fel protejăm infractorii. Așadar, uh, Îngrijorarea mea este următoarea. Europolul poate, prin comisie, crede cu adevărat că uh, transmită toate informațiile deputaților, pentru că noi trebuie să elaborăm legi și acestea trebuie să poată fi puse în aplicare. De multe ori uh, discutăm despre protecția datelor, dar uh, poate că mergem prea departe protejând uh, datele mult prea mult și apărând uh, infractorii există anumite sectoare unde ar trebui să dăm uh, o derogare celor care pun în aplicare legea, astfel încât să nu se ofere o astfel de protecție infractorilor. Așadar, oferiți suficiente informații Parlamentului uh, referitor la cele două fețe ale medaliei, pentru că noi trebuie să dezbatem aceste lucruri, să votăm în plenară și am putea foarte bine să spunem hai să protejăm pe toată lumea. Și în felul acesta aplicarea legilor nu mai este suficient de eficientă. De asemenea, s-a vorbit despre infracționalitatea cibernetică, despre uh, noile agenții. Dacă um, mâine are loc un mic dejun pe care îl uh, prezidez cu directorul uh, Unității pentru Crimă Organizată, deci uh, crimă cibernetică. Cine dorește să participe la această reuniune, la acest uh, mic dejun de lucru, uh, este binevenit. Credo de ori. Bill, îmi cer scuze, poate eu n-am înțeles exact. Aș vrea să clarifici ca să uh, mă ajute și pe mine să văd dacă am înțeles corect. Te-ai referit la întrebarea lui Holschmidt cu privire la politica, politic, poliția italiană. Ai spus infiltrări în poliția din Italia. În ce sens infiltrarea poliției în organizații criminale pentru desfășurarea de uh, acțiuni polițienești? Ne poți explica puțin? Fiindcă a fost o întrebare specifică și poate n-am înțeles eu exact. Aș vrea să ne explici mai bine. Well, thank you, Madam President, and I'm conscious which member state you come from sigur, trebuie să ținem uh, cont de uh, statul membru din care proveniți. Mio paese, più che Nu, Bill, nu vreau să-mi apăr țara. E o apărare a sutelor de polițiști care au fost peste sute de polițiști care au fost omorâți în țara mea pentru că au luptat împotriva mafiei. Și am vrea să clarificăm puțin contextul și la ce te referea exact. Este dificil pentru mine, este întrebarea domnului Schmidt și dânsul a plecat. Însă, Ceea ce voiam să spun, de exemplu, acum câțiva ani am condus o delegație a Comisiei pentru Control Bugetar la Palermo și acolo am uh, ascultat declarația unui polițist uh, italian care a spus, da, este sigur să lucrați cu noi, dar nu lucrați cu celelalte forțe polițienești pentru că ele sunt infiltrate. Uh, Sigur, am fost șocat, însă nu sunt eu cel care să răspundă la această întrebare. Noastră veniți din Sicilia și știți mult mai bine decât mine în ce măsură este adevărată această declarație. Sigur, această întrebare a fost adresată de domnul Schmidt, după cum am menționat mai devreme. Grazie, vi să la parola l'onorevole Nicholson. Mulțumesc, Bill, și acum domnul Nicholson are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să mă adaug și eu mulțumirilor uh, adresate de colegii mei, uh, oaspeților noștri care și-au făcut timp pentru a veni și a ne vorbi. Ați vorbit despre uh, acest schimb de informații internațional care funcționează destul de bine. Asta înseamnă că nu funcționează totuși așa cum ar trebui. Ce am putea face în plus astfel încât să facem ca acest schimb de informații să funcționeze mai bine sau cel puțin la un standard uh, bun, așteptat. Mă refer aici la căsuțe poștale, la alte tipuri de uh, comunicare, la um, SPOX, acele puncte unice de control. Poate că ar trebui să continuăm pe această direcție și să fim în continuare proactivi. Poate puteți să dezvoltați puțin această idee, pentru că și Bill a menționat acest lucru. Va trebui să oferim niște recomandări și dacă nu obținem informațiile corecte, atunci uh, nici recomandările noastre nu pot fi uh, suficient de bune. Dacă nu ne putem ridica la înălțimea abordărilor, atunci nu cred că putem uh, să ajutăm suficient. Uh, Eh, de asemenea, și Bill a menționat protecția datelor. Eh, sigur că trebuie să existe aici un echilibru. Eh. Trebuie să vedem cum stau lucrurile pentru a pune în echilibru protecția datelor, dar pentru a nu proteja infractorii drepturile victimelor de multe ori nu sunt uh, luate suficient în considerare, ba chiar de multe ori se uită de acestea. De multe ori lumea încearcă să rescrie istoria și aș dori să-l întreb pe domnul Harris, care ne-a prezentat uh, și ne-a oferit un exemplu foarte bun uh, de colaborare cu autoritățile chineze, um, cu toții știm că de-a lungul anilor am avut forțe polițienești uh, care um, s-au luptat pentru a combate um, acest tip de crimă organizată. Există însă o problemă majoră pe care nu am uh, înțeles-o până când uh, să mă implic mai mult în acest domeniu, însă uh, în, în Irlanda de Nord, uh, din Irlanda de Nord este folosită de multe ori ca ușa din spate pentru acces către uh, Marea Britanie. Uh, și de multe ori uh, traficul de persoane se desfășoară prin Irlanda de Nord. Mulți uh, trec pe acolo. Și de aceea uh, este nevoie de o cooperare foarte bună în acest domeniu. Uh, Aș, întrebarea mea este cât de bună este cooperarea cu ceilalți când încercați să rezolvați aceste probleme? Colaborați bine cu Europolul? Vi se pare birocrația mult prea mare în acest domeniu? Pentru că trebuie să um, aveți o relație de încredere cu celelalte instituții și cât de bună este această relație și ce putem să facem astfel încât să o îmbunătățim? cum putem să o îmbunătățim pentru a reveni la ceea ce am întrebat inițial, astfel încât dumneavoastră, ca ofițeri operativi, să puteți să acționați mai bine și să obțineți rezultate mai bune. Grazie, onorevole Nicholson. Mulțumim domnului Nicholson. Doamna Iutova vrea să mai intervină, vă rog. Още само два кратки въпроса. Вчера при разглеждането на доклада на... Mulțumesc. Ieri, când discutam raportul domnului Iacolino, am vorbit foarte mult despre rolul băncilor în schimbul de informații și, vreau să, și măsura în care băncile cooperează în Europa și dincolo de frontierele Europei. Și de aici și întrebarea mea pentru domnul Harris, pentru că domnia sa, în câteva rânduri, a subliniat importanța monitorizării fluxurilor de capital ilicit. Și o altă întrebare către domnul Amici. Către doamna Amici. Ce se întâmplă când există un transfer de activități criminale și bani din țări terțe înspre Uniunea Europeană și invers, dinspre Uniunea Europeană spre lumea a treia. Știți că anumiți infractori își caută refugiul în astfel de țări terțe. Vă mulțumesc. Acum, domnul Sondegard. Mulțumesc. Berørt. Øh, første spørgsmål, det Bun, în primul rând aș avea o întrebare. În ceea ce privește acești agenți infiltrați care lucrează sub acoperire, dacă ne gândim, de exemplu, la activitățile teroriste, este clar că rezultatele cele mai bune au fost obținute tocmai pentru că există astfel de agenții infiltrați. Și ar fi interesant să ne spuneți dacă se folosesc acest gen de operațiuni pentru a lupta împotriva criminalității organizate. Care ar fi experiențele pozitive, dar și cele negative în acest domeniu? În țările de jos a fost cazul SAP referitor la traficul de heroină care, pentru care se foloseau cutii de suc de portocale. Și o parte din acest trafic uh, era organizat de un agent de poliție din țările de jos. Acesta era implicat. Prin urmare, există și aspecte negative la care aș vrea să vă referiți. Asta a fost prima întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la credibilitate. Credibilitatea celorlalte autorități cu care se face acest schimb de informații. Domnul Harris a vorbit despre onestitate. De unde știm că interlocutorii noștri nu sunt corupți? Aș vrea niște detalii în acest sens. Dacă suntem în Irlanda sau în Germania sau oriunde altundeva și avem un schimb de informații cu Danemarca, cu Grecia, cu Italia și așa mai departe. Care e riscul ca aceste informații să ajungă la informații care n-ar trebui să le primească. Vă întreb asta pentru că fără îndoială, și criminalitatea organizată are propriile elemente infiltrate sau poliția poate are elemente corupte. Sunt acestea niște lucruri pe care le aveți în vedere? Dacă da, ar fi interesant să vedem ce se poate face pentru rezolvarea lor. Și aș vrea să știu dacă problema aceasta ar trebui să fie dezbătută sau e o problemă care nu există, după părerea dumneavoastră? Lucrul acesta este valabil, sigur, pentru vechile state membre, dar și pentru cele noi. Apoi, mă întreb dacă această problemă a apărut doar în ultimii ani sau e o constantă de-a lungul timpului. Domnul Borsellino vrea să intervină acum. Doamna Borsellino. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc vorbitorilor. Îmi cer scuze că am sosit cu întârziere și n-am putut asculta intervențiile. N-am vrut să intervin, fiindcă nu mi s-a părut corect, dar am ascultat dezbaterile și pe urma acestor dezbateri m-am gândit să intervin, fiindcă simt că e datoria mea să subliniez, nu în calitate de italiancă sau de siciliană, ci de cetățean european. Am ascultat întrebarea sau observația, să-i spunem, făcută de colegul din Suedia. Și, sincer, m-a băgat în ceață, fiindcă dacă acest uh, episod e adevărat, eu cred că ar trebui să se bucure de o mai mare atenție, și anume că o forță polițienească să vorbească de alți polițiști și să spună nu vorbiți cu aceia că sunt corupți. Eu cred că e un lucru foarte grav dacă se întâmplă așa ceva și nu e doar un episod pe care să-l punem deoparte și să-l privim cu un zâmbet. Pentru că orașul la care se referea observația respectivă e Palermo. Și Palermo și Sicilia sunt locuri unde forțele polițienești au uh, plătit un preț foarte scump, așa cum ne-a spus și doamna președintă, uh, atât în ceea ce privește viețile omenești, cât și în ceea ce privește sacrificiile. Um, și-au sacrificat viața, stilul de viață, fiindcă trăiesc tot timpul în mijlocul uh, pericolelor. Sigur, sunt glume între carabinieri și polițiști. Știți că în Italia avem trei tipuri de forțe de poliție soluție. Dar asta e o problemă care ține de trecut. A fost rezolvată cu o mare abilitate de Giovanni Falcone, care a reunit aceste trei forțe de poliție, le-a determinat să colaboreze și astfel a obținut rezultate foarte bune. Au fost cazuri de infiltrări, dar au fost uh, urmărite cu mare seriozitate, cu mare hotărâre și chiar și cu mare durere, fiindcă până la urmă și despre asta vorbim. Eu cred că ar trebui să aprofundăm puțin uh, aceste lucruri și să înțelegem ce s-a întâmplat în cadrul misiunii respective din Palermo. Dacă s-a făcut cu adevărat o așa afirmație, eu nu cred că putem să o măturăm supreș uh, așa de simplu. Mulțumim, doamnei Borsellino. Da, și eu în calitate de a acestei uh, comisii am considerat că sunt niște afirmații grave, așa că va fi sarcina mea să-i cer uh, colegului Schmidt să ne ofere clarificări, să ne spună în uh, ce cadru a avut loc aceste discuții. Vrem informații clare, fiindcă au fost, făcute, au fost aduse niște acuzații grave care și, după părerea mea, uh, și încă o dată spun, nu vreau să intervin aici în apărare doar pentru că sunt din Italia sau din Sicilia. Cred că toți cei care îmi cunosc poziția știu că sunt foarte critică față de uh, structurile politice și alte structuri din țara mea. Dar aici vorbim de altceva poliția din Italia uh, se bucură de stimă, de apreciere la nivel național și internațional din partea celorlalte forțe de poliție. Prin urmare, Deci cred că trebuie să clarificăm aceste lucruri și în calitate de uh, președintă o să am o întâlnire cu domnul Schmidt și Newton Dunn pentru a vedea uh, în ce cadru au avut loc aceste discuții pentru a clarifica puțin lucrurile. Imediat vă dau cuvântul, stați să închei ce am de spus, vreau să înțelegem mai bine toate detaliile. În primul rând, vrea să intervină colegul Sondergaard, vă rog. Trebuie să vă spun că e, e absurd s-au pus niște întrebări. Dacă vreți să apărați Italia sau Danemarca, am menționat și Danemarca, pentru că avem polițiști corupți în Danemarca. Ce faceți aici? Împiedicați pe oameni să ne dea un răspuns franc. E ridicol. Nu, nu, nu, nu, onorevole Sondergaard, un attimo. Domnule Sondergaard, numai puțin. În ce fel vreți să spunem că, să spuneți că e un piedic să fie dat un răspuns? raportorii vor avea cuvântul sau vorbitorii vor avea imediat cuvântul, dar mi se pare absurd ca într-o astfel de instituție să facem uh, o acuzație așa de gravă împotriva unei forțe polițienești, oricare ar fi ea. Ori vorbim despre acuzații întemeiate și um, ori nu spunem nimic. Să spui că în poliția italiană uh, o criminalitate organizată e foarte infiltrată, nu putem spune așa ceva. Eu cred, domnule Sondergar, că ați ratat câteva dintre intervențiile mele în care criticam uh, structurile din Italia. Dar să faci o astfel de acuzație așa de gravă, până la urmă trebuie să ai și dovezi. Nimeni nu vrea să închidă gura nimănui, Ba, din potrivă, eu îmi doresc ca vorbitorii să se pronunțe pe acest subiect dacă au informații, să ne spună clar că știu aceste lucruri. Deci nimeni n-a închis gura nimănui în comisia noastră. Vreau să subliniez acest lucru și nici nu intenționăm vreodată să facem acest lucru. Dar, încă o dată, dacă se menționează un astfel de caz grav, trebuie să intrăm în detalii. Poate e adevărat și dacă da, o să cerem în poliției din Italia explicații. Deci, până la urmă, vorbim despre apărarea adevărului și a realității. Domnul Newton Dan, vă rog. Well, just briefly, I, Mr. Sorin... Foarte pe scurt, Domnul Sodegard are dreptate, sunt chestiuni mult mai importante pe care trebuie să le discutăm aici. Dar dați-mi voie să, res- să repet ce am spus. Eu am condus o delegație din partea Comisiei de Control Bugetar în legislatura trecută în Sicilia să vedem ce se întâmpla cu fondurile europene acolo, că dispăreau. Și poliția italiană din Sicilia ne-a spus nouă, delegațiile oficiale ce am spus eu. Și o chestiune de fapt aveți documentele delegației de acum 5 ani de la Comisia Bugete, sunt acolo toate faptele pe care le cereți. Ok, grazie. Bun, o să facem acest lucru fără îndoială. Aș avea și eu o întrebare. Ați menționat aici o serie de operațiuni. În Irlanda de Nord, operațiunea aceea cu China. Și aș vrea să înțeleg dincolo de aceste operațiuni tipul de legături dintre diferitele uh, tipuri de mafie, de organizațiuni criminale. Aș vrea să știu ce fel de legături de acest gen există în zonele dumneavoastră și dacă există activități dacă există tipuri de acoperire pentru aceste asociații criminale, ce acoperiri folosesc? Dacă ne-ați putea prezenta o listă a uh, organizațiilor criminale care sunt puternic înrădăcinate pe, înrădăcinate pe teritoriile dumneavoastră și pe ce trafic se concentrează. Aș vrea să vă invit pe fiecare să dați un răspuns în limita a 3 minute și începem cu domnul Farsi. O să încerc să răspund cu câteva elemente referitoare la întrebările pe care le-am auzit, la care pot și eu să contribui. O să încep cu chestiunea cea mai sensibilă referitoare la corupție. Cu riscul de a șoca oamenii, da, există itali- polițiști italieni corupți, există polițiști belgieni corupți și există polițiști corupți în toate statele membre UE. Trebuie să ne întrebăm de ce există această corupție și care sunt uh, firele roșii în această corupție. O să vă dau un exemplu. O să revenim imediat la mijloacele financiare ale organizațiilor criminale transnaționale. E adevărat că Cunoaștem cu toții aspectele uh, istorice și geografice ale criminalității organizate uh, în Italia, știm, dar nu doar acolo există. Există mafia în Est, există mafia în Balcani și există uh, mafia în țările asiatice. Un exemplu concret. Din momentul în care o organizație criminală, iau un caz din Belgia, în portul din Anvers, are posibilitatea să dea 15.000 de euro în numerar unui vameș sau unui polițist, un uh, polițist de doc, pentru a Uh, acoperi un container în care se găsea container cu deschiderea către exterior pentru a permite organizației să-și recupereze marfa, e clar că toți care au fost implicați au fost corupți și există puțini oameni care rezistă la aceste sume. Să ne gândim la un uh, lucrător de pe docuri căruia se dau 15.000 de euro și li se uh, cere să depună containerul de care se ocupă pe invers, de nu cu fața, deci nu cu fața pe interior, ci cu fața pe exterior. Atât avea de făcut pentru 15.000 de euro. Vă dați seama de ce corupție vorbim. Și întrebarea este dacă există o corupție endemică în țările membre, în Belgia. Eu personal nu cred. Am făcut multe progrese, sigur nu uh, suntem uh, uh scutiți de astfel de infiltrații, uh, de astfel de infiltrări, suntem foarte vigilenți când recrutăm polițiști, e adevărat, există o serie de studii și investigații înainte să uh, încorporăm noi polițiști și problema aceasta este întotdeauna avută în vedere de toate serviciile de poliție, dar nici nu trebuie să exagerăm cu asta. De ce? Pentru că are un impact asupra cooperării polițienești internaționale și trec la următorul subiect, cum funcționează această cooperare polițienească, cum aveți cum putem avea credibilitate? Dacă putem armoniza legislația la nivel european și se fac progrese aici, lucrurile se vor îmbunătăți. Dacă există astfel de organisme, statele membre le vor folosi. Eu sunt partizan al acestor organizații, Europol. Uh, există tunurile care, cu care să combatem aceste activități criminale și trebuie să le folosim. Există o serie de garanții de fiabilitate odată ce avem aceste organizații comune. E clar că polițistul din Italia sau din Germania, care mâine prin Europol intră în legătură cu un coleg din Slovenia sau din altă țară, nu poate avea 100% garanția credibilității sale. De aceea, la nivel european, există un sistem de ofițeri de legătură care ajută la consolidarea acestei colaborări internaționale în cadrul schimburilor dintre țările membre. De un lucru la, în care eu cred foarte mult. Apoi, schimburi de informații la nivel internațional. Reau modelul pe care l-am uh, prezentat și pe care noi încercăm să-l instaurăm în Belgia. Cred că, în primul rând, este important să implicăm oamenii în serviciile de poliție, cel puțin în Belgia, există sentimentul că uh, colaborarea internațională se face doar la nivel de specialiști, de agenții centrale, de polițiști specializați. Ei bine, nu. Colaborarea se face la firul ierbii, zi de zi, e vorba de analize, de înregistrări. Prin urmare, trebuie să facem un efort și să sensibilizăm personalul de pe teren cu privire la importanța informațiilor pe care le pot uh, colecta, având în vedere internaționalizarea uh, criminalității organizate, mai ales a grupurilor de autor care trec uh, granița foarte repede. Belgia, de exemplu, e o țară de tranzit cu multe căi de comunicare, se traversează într-o oră, două și ajunge în altă țară, deci foarte rapid. În ceea ce privește utilizarea de date, important de menționat, uh, pentru îmbunătățirea furnizării de informații către uh, organismele europene, trebuie să ajungem să reflectăm cât mai îndeaproape realitatea, să transmitem informații corecte organelor internaționale cu privire la cazurile finalizate Aici e vorba de informații istorice, dar țările membre trebuie să poată transmite informații, nu live neapărat. Asta se poate face prin uh, grupuri de lucru și grupuri focale și există așa ceva pe anumite proiecte, dar avem și uh, proiecte de impact la nivel Europol care permit uh, furnizarea dinamică a informațiilor și acolo putem lupta mai eficient uh, împotriva criminalității organizate. Și un ultim aspect pe care vreau să-l menționez, mă refer la aspectele tehnice și aici trebuie făcute eforturi internaționale. S-a vorbit despre infiltrări. E clar că e vorba de tehnici de poliție esențiale. Belgia e o țară mică și e clar că singur nu o să reușim să luptăm împotriva aceștora. Deci e clar că e nevoie de armonizarea legislației în ceea ce privește gestionarea informațiilor, operațiunilor de recuperare, capacitatea de a lucra prin organismele europene, lucru care se întâmplă deja, dar nu la uh, amploarea la care ar trebui. Îmi amintesc că o primă operațiune pe care am făcut-o cu ceva timp în urmă, o operațiune pe ecstasy cu recuperare, colaborare între Belgia și țările de jos, și a existat o fază simultană de recuperare în care în același timp acțiunile s-au produs în cele două țări. Deci e posibil totuși. Putem evolua împreună în acest sens și țările membre încep pas cu pas să aibă o legislație în acest sens care permite genul acesta de colaborare. Fiindcă uh, fiecare țară în felul său, în poziția sa geografică, este izolată oarecum, mai ales când vorbim despre organizații criminale care se ramifică în toate țările. Și un ultim punct la care vreau să mă refer este uh, un subiect mai de actualitate, această cri- criminalitate cibernetică. E foarte important, totuși nu o să intru în detalii. Există două aspecte importante. Cel referitor la legislație, cu marile principii ce trebuie respectate în ceea ce privește viața uh, privată. Nu ne putem uh, permite să intrăm pe internet și să căutăm în datele personale ale tuturor, deci există respectarea vieții private, respectul democratic dar există și câteva excepții, mai ales în cazul infiltrărilor. Putem vorbi și despre infiltrări pe internet, trebuie să existe această posibilitate. Și o altă mare problemă pentru care e nevoie de mijloace bugetare și cred că crearea acestui European Crime Center va permite acest lucru, uh, este faptul că tehnicile cibernetice evoluează constant. E aproape imposibil pentru un Computer Crime Unit din Belgia sau de oriunde altundeva să uh, fie la zi cu totul și trebuie să găsim o metodă prin care să urmăm toate aceste evoluții, de exemplu pe internet. cloudingul este un element care pune probleme și tehnice, dar mai ales juridice foarte importante. Când o țară începe procedura, unde se găsesc informațiile? Nu în Belgia, nu în Anglia, ci în acest faimos nor. Și trebuie să găsim um, poziția teritorială, unde se află, dacă nu e nici în Belgia, nici în Europa. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Drew Harris, vă rog. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să clarific o serie de aspecte referitoare la operațiunea SLIG, mai ales în ceea ce privește cooperarea cu China. Aceasta a fost gestionată în primul rând de Agenția pentru Infracțiuni Grave, care este o instituție pan-britanică, ei au reprezentanță la Beijing și de asemenea am cooperat și cu ambasada Chinei de la Londra, atașatul juridic de acolo. Chinezii au fost niște parteneri entuziași, și credibili, am cooperat cu ei în materie de crime, de omoruri, contrabandă cu țigări, trafic de persoane, trafic de droguri. În materie de condamnări și de structură a bandei, banda era, avea o componentă chineză, erau chinezi, dar erau și niște oameni de paie irlandezi care închiriau, de exemplu, apartamente în Irlanda. Exista și o componentă locală, prin urmare, în bandă. Banii, apoi, confiscarea bunurilor este foarte importantă, mai ales atunci când vrei să obții o condamnare și, evident, când vrei să recuperezi anumite prejudicii. Noi avem informații care ne arată, de exemplu, că un individ trăiește pe picior mare când el declară, de fapt, venituri nesemnificative. Și atunci noi ajungem la concluzia că el obține fonduri din, pe urma unor activități ilicite și începem să vedem de unde vin banii. Există aici o problemă de transfrontalietate. În Irlanda sunt, trăiesc modest, dar cum ies în afara țării, trăiesc pe picior mare, dintr-o dată. Și încercăm să monitorizăm și acest aspect multe fonduri ilicite din Irlanda sunt investite în Spania și Portugalia și cooperăm cu forțele de ordine din aceste două țări care ne-au ajutat foarte mult în încercarea de a identifica bunurile ilicite deținute de infractori în aceste țări. Cooperăm îndeaproape cu forțe de poliție din Italia, facem asta de câțiva ani buni Înțelegem poziția colegilor italieni, înțelegem presiunea sub care lucrează aceștia. Este o campanie de violență îndreptată împotriva lor. Însă am să revin aici la faptul că informațiile sunt un bun rar și prețios, costisitoare, riscant să le obții. Oamenii își riscă viața ca să obțină informații cu adevărat utile. Prin urmare, trebuie să fii precaut atunci când împărtășești aceste informații, dacă le colectezi, ești răspunzător și de modul în care le diseminezi. Noi, dacă primim informații de la italieni, trebuie să le folosim într-un mod responsabil. Orice organizație polițienească trebuie să aibă anumite strategii anticorupție. Și o parte a acestor strategii se referă la controlul informației în sânul organizației astfel de informații trebuie să facă obiectul unor controle stringente pentru a nu exista ispita ca anumiți polițiști care nu participă direct la investigații să ajungă să cunoască astfel de elemente. Cei care lucrează la investigații delicate, la rândul lor, trebuie să fie investigați permanent, să se vadă cum trăiesc, care le sunt prietenii pentru că de-a lungul unei cariere de 30 de ani lucrurile se pot schimba, intervin momente de presiune și la, într-un moment delicat ești vulnerabil și poți să pășești, să calci strâmb. Apoi, în ceea ce privește celelalte aspecte menționate aici, informatorii sau agenții sub acoperire sunt o sursă importantă dar toate sursele de informație sunt importante, însă mai ales când vorbești de surse sub acoperire, există o răspundere juridică semnificativă. Trebuie să avem mare, mare grijă atunci când împărțim informațiile obținute de aceștia cu alți parteneri. Apoi, grupurile infracționale de la noi nu le-aș numi grupuri mafiote, pentru că nu au același gen de organizare și de coerență internă și disciplină internă. Însă sunt uh, grupuri cu care e dificil de, de, de lucrat. Sunt uh, grupuri organizate, sunt grupuri care uh, țin de triadele chinezești noi încercăm să vedem ce fac și să acționăm în coordonare cu partenerii noștri. Un lucru care ne ajută este împărțirea de dovezi, de probe. Probele pot fi împărțite în materie de informații cu partenerii, însă procedura juridică e laborioasă. Ne-am încercat în Irlanda, în Irlanda de, între Irlanda de Nord și Republica Irlanda să accelerăm procedura, dar chiar și la noi durează luni de zile. Dacă astfel de proceduri ar, fi, ar putea fi simplificate, pentru că asta ne-ar ajuta foarte mult. Am făcut o serie de investigații prin Eurojust și acolo lucrurile au mers mai bine. Europolul iarăși ajută foarte mult. Deci nu începem de la o poziție care presupune cooperare zero. Nu. Avem așa ceva, dar vrem să îmbunătățim puțin acest flux de informații, pentru că orice, orice îmbunătățire ne ajută. S-au menționat de asemenea și Balcanii aici. Noi am trimis sute de agenți în Balcani, 10-12 ani în urmă, avem o relație bună cu autoritățile de acolo, ajutăm în materie de instruire, de gestionarea informației, de luptă împotriva corupției, investigarea infracțiunilor grave și credem că această cooperare va continua și în viitor. Este un domeniu important. În ceea ce privește cooperarea cu altă organizație și schimbul de astfel de informații, totdeauna ai grijă. Trebuie să te asiguri că tratezi cu persoana potrivită. Vă aș ruga să încheiați, spune președinta. Mulțumesc. Vidar, îmi pare rău, dar suntem în întârziere. Acum domnul Hut are cuvântul. Hut. Äh, ähm, mă voi referi la câteva întrebări și voi fi cât se poate de succint. În primul rând, uh, fluxurile financiare. S-a adresat întrebarea referitoare la instrumentele utile astfel încât uh, infractorii să nu mai beneficieze de o bază economică bună. Noi încercăm să procedăm astfel. Uh, autoritățile de uh, urmărire penală uh, trebuie să dovedească ce au obținut de pe urma unei fapte. De asemenea, există și o altă posibilitate și anume se poate spune că viața acuzatului uh, și toate veniturile legale și ilegale a acesteia nu pot fi uh, puse într-o relație de compatibilitate, de aceea se uh, oferă o compensare de, și uh, infractorul este obligat uh, să ofere uh, probe ale legalității averii sale autorităților de urmărire penală. Însă acest lucru ține de uh, alte regulamente și uh, se subsumează unei alte legislații. Fluxurile financiare sunt uh, tot mai interconectate la nivel internațional pentru a putea fi urmărite, însă această uh, trasare a lor este foarte dificilă. Acum, în ceea ce privește îmbunătățirea, ce poate face nivelul politic pentru a îmbunătăți procesul de urmărire penală? Uniunea Europeană este pe drumul cel bun. Instituțiile sunt bine dotate, există contacte cu Europolul, există posibilități și căi de comunicare cu alte țări, însă, în continuare, mai sunt multe de făcut. Vreau să dau un exemplu. De exemplu, în câte uh, state există standarde în ceea ce privește prelevarea de amprente sau de ADN, care este uh, baza, temeiul juridic care există în Germania uh, și la ce bază pot să mă raportez atunci când uh, doresc să văd dacă datele prelevate de ADN dintr-o țară corespund cu standardele de la noi. Toate aceste lucruri trebuie îmbunătățite, trebuie găsită o cale de ajustare a acestor lucruri pentru că nu vorbim aici numai despre infracționalitate cotidiană, precum uh, intrările prin efracție, ci uh, este vorba despre o infracționalitate de nivel mai mare. De asemenea, s-a adresat o întrebare referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Sigur că noi, uh, autoritățile de urmărire penală, avem nevoie de reglementări, astfel încât să avem posibilitatea să generăm informații cât mai multe. De aceea, trebuie să punem în balanță uh, protecția datelor cu caracter personal și lezarea acestora. Și trebuie găsite și aici standarde și trebuie realizate regulamente. De exemplu, nu este um, acele standard introduse în toate țările în ceea ce privește accesul la uh, convorbirile pe um, telefonul mobil ale unei persoane. În anumite state trebuie să completezi 7-8 formulare pentru a obține acest acces, iar în altă țară poți să obține acest acces doar printr-un telefon. De aceea, cred că pentru a combate uh, crima organizată în uh, domeniul schimbului de informații, trebuie să facem pași importanți și să introducem uh, niște standarde comune, precum și reglementări comune. De asemenea, s-a discutat despre corupție. Aceasta este o problemă națională și internațională în aceeași măsură și ceilalți oratori au uh, menționat acest lucru. Foarte importantă este selecția de personal, de asemenea uh, remunerarea corespunzătoare a funcționarilor. Această remunerare nu poate să fie atât de scăzută, astfel încât ei să nu poată trăi decent și să nu poată participa activ la viața socială. Acum, ne întrebăm cum abordăm informațiile în domeniul crimei organizate, cum le coordonăm și cum le gestionăm. Este important să existe resurse adecvate, trebuie să vedem care sunt acestea și în ce măsură le implicăm aplicăm și le utilizăm și, sigur, uh, trebuie să ne asigurăm că operațiunile nu sunt periclitate de modul în care acționăm. Toate aceste lucruri trebuie stabilite la nivel internațional. Ultima întrebare care a fost adresată um, se referă la în măsura în care informatorii sau cei care lucrează sub acoperire joacă un rol important. Noi, în Europa, lucrăm cu multe surse, trebuie să vedem în ce măsură și cum putem să le protejăm, trebuie să um, ne gândim și cât de valoroase sunt informațiile primite de la aceștia și, de asemenea, aceste informații trebuie protejate. Sigur că în acest domeniu mai avem o cale lungă de parcurs în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Amici, pentru concluzii, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, Chestiunea menționată de doamna Mathieu. da, într-adevăr, nu am menționat cepolul în prezentarea succintă pe care v-am oferit-o. Nu am făcut acest lucru pentru că comunicarea Exim acoperă instrumentele pentru schimbul de informații și utilitatea acestora, respectiv utilizarea lor de către uh, organele judiciare competente. CEPOL-ul nu este un instrument în sine, un instrument de care se beneficieze statele membre pentru a-și desfășura schimbul de informații, însă este un instrument foarte important pentru a oferi ofițerilor de poliție cunoștințele și capacitățile necesare pentru a aplica uh, astfel încât să obțină aceste informații. CEPOL joacă un rol important. În ultimii ani uh, a urmărit cu mare atenție procesele de îmbunătățire pe care le-a înregistrat agenția în ceea ce privește managementul și serviciile oferite. Formarea în sine este o condiție prealabilă foarte importantă pentru cooperarea polițienească și reprezintă o componentă importantă a uh, cooperării polițienești în domeniul schimbului de informații. Comisia se va concentra în continuare foarte mult pe formarea autorităților judiciare competente și acesta este subiectul unei comunicări viitoare care dorește să sistematizeze și să furnizeze o metodologie mai clară pentru formarea europeană a personalului uh, angajat în instituțiile judiciare. Autoritățile judiciare trebuie să beneficieze de formări. Există o schemă în acest sens pe care o vom prezenta. Ceea ce dorim este ca ofițerii competenți să beneficieze de cunoștințe de bază, dar aceste cunoștințe de bază nu țin numai de competența specialiștilor, ci aceștia trebuie să cunoască toate uh, instrumentele și instituțiile care facilitează cooperarea între autoritățile judiciare competente și, de asemenea, trebuie să fie bine pregătiți astfel încât să facă față provocărilor uh, din domeniul crimei organizate din prezent. De asemenea, trebuie să existe cunoștințe de specialitate și competențe în domeniul uh, priorităților, în uh, domeniul crimei organizate, priorități care uh, vor fi definite și în anii următori. Așadar, formarea reprezintă o precondiție importantă pentru o activitate a, eficientă a autorităților judiciare. S-a discutat și despre SPOX, aceste puncte unice de contact. Îmi cer scuze că folosesc acronime. Aceasta este o deformație profesională. Ideea unui punct unic de contact uh, dorește să faciliteze schimbul de informații între statele membre, să îl facă mai eficient, centralizând într-un singur birou solicitările și răspunsurile de schimburi de informații. Nu există un model standard. Anumite state membre au realizat o organizație internă și au restructurat organizația internă astfel încât să aducă la oaltă, într-un singur birou, diferiți angajați de la diverse instituții, iar rolul acestora este de a coordona și de a centraliza toate solicitările uh, de uh, schimb de informații transfrontalier. Franța reprezintă un astfel de exemplu. Protecția datelor a fost de asemenea menționată în acest context. În mod clar, uh, un punct foarte important uh, în legislația europeană, în sectorul siguranței interne, este păstrarea unor standarde ridicate în ceea ce privește protecția datelor. Și acest lucru trebuie să se aplice și în sectorul uh, aplicării legislației. Trebuie să existe un echilibru adecvat între nevoia de a permite autorităților judiciare la nivel național și european de a-și desfășura sarcinile și atribuțiile, dar în același timp de a se proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor, precum și ale suspecților. Cred că este foarte important, după cum spuneați, că, că acest Parlament să fie informat în mod uh, adecvat. Cred că aveți posibilitatea nu numai de a beneficia de experiența și competențele experților în contextul unor audieri precum aceasta, dar uh, puteți discuta și cu Europolul. Deci aveți foarte multe ocazii de a uh, invita Europolul la comisia dumneavoastră pentru ca aceștia să vă poată oferi informațiile pe care le considerați necesare și, de asemenea, pentru a vă prezenta exemple uh, concrete din experiența lor de pe teren. Și pentru a conchide, a fost adresată și o întrebare referitoare la transferul de informații către țările terțe. În primul rând, uh, ideea acestei comunicări uh, este ca ea să se desfășoare intracomunitar. Sigur că există și acorduri bilaterale între statele membre și țări terțe în ceea ce privește schimbul de informații. Însă există și Europolul, care uh, susține relații de cooperare cu un anumit număr de țări terțe prin acorduri de cooperare încheiate în prealabil și uh, desfășurate în condiții specifice. Astfel, Europolul poate face un schimb de informații și cu țări terțe, sigur, în beneficiul statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Dorește să intervină acum în colega noastră Holmeier. Mai am o întrebare pe care doresc să o adresez comisiei. Am uh, discutat cu funcționari de poliție, cu angajați ai Vamei din Germania, uh, precum de la granița cu Cehia și Polonia. Și uh, toți aceștia mi-au spus că în ceea ce privește uh, aceste echipe de investigații comune, deci cei care încearcă să colaboreze și să investigheze în comun crimă organizată, Uh, solicitarea de uh, finanțe, de subvenții, pare a fi foarte dificilă. Asta pentru a mă exprima eufemistic. S-a subliniat cât se poate de clar că există o flexibilitate foarte scăzută din partea Comisiei și că nu se ține cont de necesitățile fiecărui, fiecarei situații în parte, că există anumite prevederi uh, ridicole și că este foarte dificil de a obține o anumită finanțare uh, din partea autorităților competente. De aceea, în acest context, doresc uh, să rog Comisia să își exprime punctul de vedere de asemenea, la granița cu Cehia, în ceea ce privește cooperarea între Cehia, Germania și Polonia, mai există o problemă. Și anume, aici, în ceea ce privește traficul cu droguri, sunt întâmpinate probleme în colaborarea cu Vietnamul. Cum crede Comisia că poate susține aceste state astfel încât Vietnamul să se arate mai cooperant și Cehia să nu fie lăsată pur și simplu să lupte singură împotriva uh, traficului de droguri? În relația cu Vietnamul. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, thank you also for pointing out uh, the Mulțumesc, mulțumesc că ați uh, subliniat problemele întâmpinate în practică de un anumit număr de state membre care uh, beneficiază de uh, fonduri europene. Sunt uh, aspecte pe care le analizăm și, într-adevăr, am uh, dorit să dezvoltăm mecanisme ceva mai flexibile pentru alocarea de fonduri în acest scop, mai ales în următorul program financiar multianual. Vom continua să analizăm această problemă pentru a vedea uh, cum putem să accelerăm distribuția de fonduri astfel încât să uh, sprijinim echipele de investigare comune, de anchetă comună. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare adresată de dumneavoastră, uh, trebuie să recunosc, mi se pare puțin dificil să răspund acum uh, la fața locului ați fi de acord să discutăm despre acest lucru bilateral, eventual uh, ceva mai târziu? Vă mulțumesc! Sì, sicuramente la soluție. Fără îndoială e cea mai bună soluție. Aș vrea să le mulțumesc oaspeților noștri, vorbitorii care au făcut prezentări în această dimineață. Aș vrea să îi invit pe următorii prezentatori să vină aici alături de mine, Tamara Makarenko, Peter Costers, și domnul Peter Verhausen. You still have In questo secondo cluster il titolo legami tra Aici vom vorbi despre legăturile dintre terorism și criminalitatea organizată transnațională. Tamara Makarenko, care lucrează la West Sands Advisory LLP, ne va vorbi despre un stud privind legătura dintre grupurile teroriste și organizațiile criminale organizate în cadrul Uniunii Europene. Domnul Peter Costers, șeful operațiunilor contraterorist din Europol, ne va vorbi despre analiza Europol privind legăturile dintre criminalitatea organizată și terorismul. Discuțiile vor avea aceeași structură, Vorbitorii vor avea fiecare 15 minute pentru prezentări și îi dăm imediat cuvântul doamnei Tamara Macarenco. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să prezint concluziile studiului nostru privind această axă între infracționalitate și terorism. Ideea acestei conexiuni există mai bine de 10 ani, însă încercările de a rezolva problema n-au reușit să identifice tendințele clare uh, în materie de relații între terorism și crimă organizată. Două concluzii devin posibile. Una, că relația între aceste două fenomene este probabil nesemnificativă și nu merită atenție. În al doilea rând, dacă ne gândim la natura compartimentalizată a strategiilor la nivelul statelor membre, conexiunile au fost scăpate din vedere pornind de la evaluările în desfășurare privind această relație, ultima posibilitate pare a fi cea mai apropiată de realitate. Există dovezi clare că, relații, că există relații între crimă organizată și terorism. Eu le-am studiat de la finele anilor 90 încă și am dedus că această relație funcționează în zonele predominant instabile Există o relație între crimă organizată și terorism în țări ca Afganistan, Columbia, Pakistan și Sierra Leone. Dar, sigur, asta e un lucru evident. La fel se poate spune despre zonele perifericele europene, zone ca Balcanii și zona Caucazului, unde operațiunile criminale, infracționale și cele teroriste se suprapun. În Uniunea Europeană însă există stabilitate politică și, prin urmare, mulți au fost sceptici în materie de existența unei astfel de relații în Uniunea Europeană. Teoria e că grupurile de criminalitate organizate nici n-ar avea interesul să coopereze cu teroriștii, pentru că teroriștii au interesul de a crea perturbări majore, tocmai în mediul în care funcționează grupurile de crimă organizată. Pe de altă parte, astfel de relații ar face mai vulnerabile grupurile de criminalitate organizată. Sigur, există o logică în spatele acestui scepticism. În ultimii 10 ani am observat că Uniunea Europeană totuși este afectată de această asociere între teroriști și infractori. Ambele tipuri de grupuri s-au adaptat pentru a deveni mai puțin vulnerabile la detectare și pentru a beneficia de o rețea de contacte mai vaste. Sigur, cazuri concrete sunt greu de prezentat, dar cercetările de teren și discuțiile cu forțele de ordine din țări europene și de la periferia Europei ne-au îndreptat însă spre această concluzie. Studiul făcut de mine indică că astfel de relații se integrează într-un fenomen complex pe trei nivele, operațional, conceptual și evoluționar. Conexiunile operaționale țin în principal de teritoriul Uniunii Europene, dar contactele, ă, ă, asocierile conceptuale fac ca anumite grupuri să scape nedetectate de forțele de ordine. Dacă nu înțelegem aceste interrelaționări, există riscul de a confunda puțin chestiunile, de a le amesteca de avalmă, fără a face diferențele necesare. Însă, întrucât aceste relaționări s-au dezvoltat pe teritoriul Uniunii Europene, am putea identifica două tipuri de conexiuni între entități și activități. Înțelegerea acestei subtilități ar putea și ar, ar, ar avea un efect asupra strategiilor antiteroriste și anticrimă organizată. Există șapte aspecte esențiale care ne dictează strategiile în prezent. În primul rând, dispariția diferențelor între public și privat și legal și ilegal. Se creează astfel un mediu în care rețelele ilicite pot funcționa tot mai ușor. În al doilea rând, majoritatea statelor europene văd terorismul islamist ca principală amenințare, însă lucrurile nu stau așa. Celulele independente au fost răspunzătoare de majoritatea atentatelor din ultimul timp. În al treilea rând, grupurile de crimă organizată din Balcani joacă un rol important în desfășurarea activităților licite la nivelul Uniunii Europene. Asta face oameni să creadă că grupurile islamiste au relații cu aceste grupuri din Europa de Est, cât e vorba de trafic de persoane și de contrafacerea de documente de identitate. În al patrulea rând, s-au creat relații suplimentare între comunitățile din diaspora și organizațiile de acasă. Asta a creat noi posibilități de acțiune pentru grupurile infracționale. Ne-am uitat la situația în Africa de Nord și Asia de Sud, încercând să vedem ce impact astfel de relații au avut asupra Greciei. În al cincilea rând, Succesele coaliției în zona Afganistan-Pakistan, precum și în Irak, au redus potențialul terorist al acestor zone. Implicațiile sunt multiple. În primul rând, grupurile locale sunt tot mai autonome și nu au experiență operațională anterioară. În al doilea rând, s-au creat noi baze de instruire în țări ca Mali, Somalia și Yemen. Ca și cu zona Afganistan-Pakistan, nordul Maliului este o zonă în care traficul de persoane se împletește cu activitățile teroriste. Inclusiv recruți europeni merg acolo pentru instruire. Criza de la Amenas, care l-a implicat pe Muhtar Bel Muhtar, a subliniat tocmai impactul direct pe care aceste evoluții îl au asupra Uniunii Europene. În a șaselea rând, terorismul trebuie să fie văzut ca o realitate cu multiple niveluri. E vorba de instruire, pregătire, călătorie și așa mai departe. Sunt toate activități controlate de țări, de state, ceea ce e bine, Însă, controlele suplimentare i-au silit pe teroriști să se asocieze cu grupurile infracționale. Se pare că, recent, grupurile teroriste și-au dat seama că au de câștigat de pe urma cooperării cu infractorii. În țările de la periferia Europei, în a șaptea rând, s-au identificat elemente care ar indica o cooperare în zona Balcanilor și cu diaspora pakistaneză între grupuri teroriste și infracționale. Sunt persoane care sunt militanți islamici și care se dedică activităților ilicite. Aceste organizații se prevalează de noile oportunități care au apărut recent în Uniunea Europeană. Cercetările desfășurate în cadrul acestui proiect ne-au indicat că activitățile la nivel european reflectă anumite tipologii ale terorismului. E important prin urmare, să vedem cum acționează grupurile islamiste, cele etnonaționaliste și alte grupuri teroriste care se axează, de exemplu, pe, o singur, pe un singur cal de bătaie. Apoi, s-au creat aceste organizații hibride, uh, mai ales când e vorba de grupuri etnonaționaliste și grupuri de criminalitate organizată. Pe de altă parte, militanții islamiști Uh, au o motivație distinctă și se aliază cu, într-adevăr, cu grupuri de criminalitate organizată, însă nu funcționează în grupuri hibride ca atare. Sunt cinci amenin- amenințări esențiale. 1. Se pare că există un mariaj de conveniență între crimă organizată și terorism. 2012 s-a dovedit că IRA spăla bani în numele Dranghetei islamiști din Italia se pare că cooperează cu traficanți de arme din Balcani. În al doilea rând, alianțele de acest gen din Balcani stimulează traficul de droguri și de persoane. În al treilea rând, crimă organizată din bandele din Caucaz cooperează practic cu toată lumea. În 2011, cepceni și turci au fost arestați pentru că planificau un atac terorist în Spania. Se pare că cecenii respectivi țineau de o familie mafiotă din Cecenia. Apoi, grupurile islamiste folosesc rețele infracționale europene pentru sprijin logistic. Președinta, interpreții mă roagă să vă spun că ar fi cazul să încetiniți puțin ritmul. grupurile islamiste folosesc rețele infracționale Euro- din Europa pentru sprijin logistic. Al-Qaeda din Maghreb participă la traficul cu heroină în Africa de Vest, traficare are ca destinație finală Europa. Apoi, ca țară de tranzit între Turcia și Balcani, Grecia a devenit tot mai importantă pentru crimă organizată și prezintă oportunități de convergență între activitățile criminale și cele teroriste. Au apărut doi nou, noi amenințări pentru că teroriștii practic și-au însușit o serie de practici dezvoltate de crimă organizată. În primul rând, teroriștii islamiști devin tot mai direct implicați în infracționalitate ca sursă de finanțare și sprijin logistic. În al doilea rând, celulele teroriste nord-africane și pakistane de origine din Uniunea Europeană, pakistaneze de origine din Uniunea Europeană, participă la activități infracționale pentru a finanța operațiuni teroriste. Al-Qaeda din Magrebul Islamic, la rândul său, prezintă o amenințare dublă. În primul rând, răpește europeni pentru banii de recompensă și folosesc banii respectivi și folosesc Europa a, ca ținta traficului de droguri tendințele nu mai respectă contextele din trecut și modelele din trecut. Înainte era Columbia și Afganistan. Polit- stabilitatea politică și coeziunea socială din Europa înseamnă că tabloul în țările europene este mai complex, e mai dificil pentru ei de operat aici decât în țările de origine. Însă asta nu înseamnă că nu s-au creat conexiuni între crimă organizată și terorism. Din potrivă, s-au creat astfel de relații puternice menite a spori tipul ambelor, uh, uh, uh, eficiența ambelor activități. final, studiul nostru a făcut o serie de recomandări pentru Uniunea Europeană în încercarea de a rezolva această amenințare a relațiilor între crimă organizată și terorism. În primul rând, e important să vedem cum funcționează aceste relații și cum s-au dezvoltat într-un anumit stat membru. După cum s-a spus în această dimineață, lucrurile tind să devină regionalizate. Există trăsături regionale în dinamica întregului proces puțini agenți au experiență în acest sens. E greu să se și identifice existența unei relații între crima organizată și terorism. Prin urmare, e nevoie ca analiștii profesioniști să fie instruiți pentru a identifica aceste cooperări între criminalitate organizată și terorism. Grupuri de lucru mixte ar trebui să funcționeze la nivel național, internațional între statele membre și central european, monitorizând noile tendințe și diseminând informația cu statele membre. Există, sigur, și considerente de ordin politico-diplomatic și obstacole de acest gen. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol tutelar în coordonarea acestor activități, mai ales când e vorba de cooperarea cu țări terțe. Extinderea europeană, în plus, pune presiune asupra controlului la frontiere și de aceea e nevoie ca toate organizațiile, uh, agențiile vamale să coopereze. Asta, sigur, e greu de realizat. Majoritatea acțiunilor întreprinse de statele membre s-au concentrat pe finanțarea terorismului, sigur. Însă, parametrii investigației trebuie să fie extinși pentru a identifica și alte conexiuni dincolo de cele evidente. În prezent, majoritatea statelor europene au o viziune fragmentată a acestei, acestui tablou al relațiilor între crimă organizată și terorism. Tendința de, de, de a ne concentra doar pe grupurile islamiste ne face să scăpăm din vedere altele. E nevoie de modificări structurale și de o redefinire a strategiilor de luptă împotriva terorismului care să permită, de exemplu, cum funcționează grupele etnonaționaliste sau grupările teroriste care militează pentru o anumită chestiune specifică. Evoluțiile de la nivelul statelor membre și de la nivel regional trebuie să fie integrate simultan în strategiile formulate, strategii care să aibă în vedere demersuri pe planuri multiple. De asemenea, esențial este cooperarea și cu sectorul privat. În ciuda deficiențelor în materie de informare, nu putem să ignorăm relațiile existente, pentru că facem acest lucru, compromitem eficiența demersurilor noastre de luptă împotriva criminalității pe de o parte și a terorismului per, peste alta. Cooperarea este esențială la nivel operațional. Statele membre trebuie să se asigure că uh, forțele de ordine care se specializează unele în lupta împotriva crimei organizate, celelalte împotriva terorismului, cooperează în primul rând la ele acasă pentru a rezolva această problemă. Vă mulțumesc! Grazie a lei, adesso. Mulțumim și noi. Acum Peter Costers, șeful operațiunilor uh, antiterorist de la Europol, ne va prezenta analiza făcută de Europol privind legăturile dintre activitățile de criminalitate organizată și terorism. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi pe acest subiect extrem de important. În primul rând, vreau să mă refer la OCTA, Organized Crime Threat Assessment din 2011 al Europol, unde s-a stabilit această, posibil, această mențiune între teroriști și crimă organizată. Deci nu există legături clar definite. Antevorbitorul meu a menționat niște lucruri pe care eu s-ar putea să le repet. În octa 2011 se vorbește despre traficul de droguri prin Africa de vest, prin uh, Al-Qaeda și Maghrebul Islamic. Aceasta este o formă de facilitare a transferului prin Africa de vest. Există apoi importuri care vin din diaspora din Somalia în UE, ca o posibilă sursă de astfel de activități și uh, posibilă finanțare a terorismului din Al-Shabaab. Uh, aici există impact asupra uh, fraudei fiscale, falsificarea de documente și așa mai departe. Da, aici o să vă furnizez o serie de lecturi suplimentare. Terorismul este forma supremă de criminalitate organizată care include tot felul de activități criminale și întotdeauna are și o conotație politică, complicații politice. Principala diferență între criminalitatea organizată normală și terorism este că terorismul urmărește să producă modificări politice și ideologice prin mijloace biologice și nu să se îmbogățească și doar atât. O să vorbesc astăzi despre organizațiile teroriste nu o să vorbesc despre lupii singuratici, teroriștii care acționează singuri și așa mai departe și posibilele legături pe care le au ei cu criminalitatea organizată. Deci nu o să vorbesc despre cazul din Norvegia sau cazul Mira din Toulouse, din Franța. Vorbesc despre organizații teroriste acestea sunt o lume aparte și au o, trăiesc într-o relație simbiotică. Astăzi o să mă axez pe traficul de droguri de făcut de organizațiile teroriste. Traficul de droguri și terorismul par să, fară, par să fie niște infracțiuni diferite, dar adesea apar în combinație, uh, cam ca și calul și căruța. Inițial, teroriștii și uh, cei din droguri erau uh, dușmani de moarte la nivel ideologic, revoluționarii au, s-au opus utilizarea drogurilor și au pedepsit pe ai lor care încărcau aceste reguli. Dar în timp, producția și contrabanda de droguri a fost practicată de ambele tipuri de grupuri, fie că erau de dreapta sau de stânga și, și de cei care nu erau nici de dreapta, nici de stânga, ci separatiști uh, naționali, cu aspirații de separatiști naționali. Grupurile teroriste au nevoie de resurse financiare și umane pentru a funcționa. Banii, pe lângă faptul că oferă arme, pot fi folosiți și în alte scopuri. În funcție de natura organizației, banii pot fi folosiți pentru infrastructura de sprijin, care include uneori și așa numitele acțiuni umanitare, ajutor pentru familiile uh, sinucigașilor cu bombe și așa mai departe cerințele terorismului pentru uh, sume mari de bani uh, se finanțează prin mijloace legale și ilegale. Teroriștii apreciază donațiile din partea susținătorilor și au declarat clar că astfel de um, donații vor fi folosite în scopuri umanitare dar în același timp se cunoaște că un procent din acele donații vor fi folosite pentru scopuri teroriste directe, un secret cunoscut. Majoritatea banilor sunt obținuți prin fraudă și alte infracțiuni și uh, donații voluntare, așa numite donații voluntare. Există o campanie de strângere de fonduri anuale și membrii comunității trebuie să plătească o taxă în funcție de venitul anual uh, pot exista și uh, extorsiuni din partea traficanților de draguri. Adică uh, și aceștia sunt implicați și își pot continua activitatea dacă dau teroriștilor un profit și aceștia vor folosi banii în scopuri proprii. O altă formă specifică de colectare de fonduri este comerțul ilegal cu droguri sau cu medicamente. Aceasta reprezintă o crimă foarte profitabilă. Grupurile teroriste uh, beneficiază de uh, Uh, prezența în acest domeniu. Acești oameni au uh, resursele necesare și uh, pot acționa câteva aspecte ale caracteristicilor acestor grupuri. Asta ne arată de ce pot să beneficieze de um, traficul de droguri. Grupurile teroriste nu concurează direct cu aceștia pe piața drogurilor, cu câteva excepții pe care o să le numesc mai târziu. Un alt bonus pentru criminali este că uh, teroriștii sunt foarte atenți la securitate și nu prea se poate infiltra poliția. Prin urmare, putem spune că pentru infractori, teroriștii sunt niște parteneri de încredere, fiindcă teroriștii Uh, se bazează pe niște uh, idealuri ideologice. Apoi, Fără îndoială, există un oarecare grad de încredere între cele două tipuri de grupuri și uh, executarea acordurilor se face uh, cu mare corectitudine, acordurile între cele două tipuri de grupuri. Profiturile uh, acestor activități vor ajunge la teroriști, pe când uh, în cazul traficanților de droguri, profiturile ajung în propriile buzunare. Legătura este foarte clară în America de Sud și mă refer la Columbia aici. Se spune că grupurile teroriste FARC depind de bani care se obțin din producția și exportul de cocaină. Se estimează că FARC controlează cam o treime din Columbia și este interesant să vedem cum s-a ajuns la asta. Uh, Cuba în trecut a sprijinit acest, acti, aceste activități cu arme și bani, dar lucrurile acestea s-au oprit de mult. Uh, cei din FARC și-au dat seama că pot obține fonduri mult mai mari din producția de uh, droguri decât din alte culturi. Și gorilele FARC uh, care sunt implicate în droguri și-au fi pierdut uh, poziția dacă nu ar fi permis acest lucru. Uh, au făcut acest lucru spunând că lucrează pentru salarii mai mari și uh, s-au îmbogățit și poate doar o mică parte din venituri a fost cheltuit pentru terorism. Uh, apoi, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, alte zone de îngrijorare, cum am auzit. Ideologia uneori este înlocuită de realitate. Talibanii suniți din Afganistan și grupurile șiite din Liban au menținut că, deși consumul de uh, opium este interzis prin religie, producția și comercializarea acelui drog nu este interzisă. Cei care uh, consumă opium sunt pedepsiți, dar cultivarea este permisă grupurile terorisme te au denunțat utilizarea de droguri și chiar au venit cu programe antidrog. De exemplu, și am auzit acest lucru, în Irlanda de Nord, în trecut, uh, a existat un grup care se numea DAD, Direct Action Against Drugs, care avea legătură cu uh, ira temporară existau uh, pedepse și chiar uh, omorârea celor care uh, încălcau aceste ordine sau erau pur și simplu excluși. Grupul respectiv s-a numit, uh, uh, de fapt oficial, uh, părinți preocupați de consumul de droguri. Um, și, și aici se presupune că existau membrii IRA infiltrați. Ideea era să se controleze piața drogurilor și să, se, um, să fie mai acceptați de public în faptul că doreau să combată utilizarea drogurilor. Altfel spus, atâta vreme cât dealerul face ce îi spun grupurile de teroriști, își va putea continua activitatea sa normală. Ca să mă încheie intervenția, este dificil să găsești doveze Uh, care să lege aceste două grupări uh, din criminalitatea organizată. De regulă, arestările se fac pe bază de uh, trafic de droguri și apoi se identifică ca fiind membru al unei grupări teroriste. Dar cum să știm acest lucru dacă nu avem informații adecvate cu privire la individul respectiv? De aceea, pe multe cazuri de droguri, um, s-ar putea ca legătura cu terorismul fie să nu fi fost observată, fie să nu fi fost cunoscută. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine vrea să intervină acum pentru întrebări? Am să dau cuvântul colegului Dizdemera. No. <clears throat> Muchas gracias a... los... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, celor de oratori pentru contribuțiile lor. aș dori să mă refer la uh, chestiunea relațiilor între crimă organizată și terorism și aș dori să privim lucrurile și din perspectivă istorică. Este ceva unic, însă un lucru care mm, continuă de-a lungul anilor. A fost uh, menționat, de exemplu, acest caz uh, columbian. Este cunoscut uh, în general și este cât se poate de evident că cartea domnului Gastroga Isedo și interviul cu Pablo Escobar, în acesta se povestește despre rădăcinile, despre începuturile traficului cu droguri. Și, în fine, vorbim despre o metamorfoză, despre o combinație, un amestec între traficul cu droguri și acest eliberare națională și apoi urmează un moment al violenței, un uh, conflict între uh, traficul de droguri și statul uh, columbian. colombian. Deci, traficanții de droguri pur și simplu introduc armele și este foarte ciudat faptul că tocmai un spaniol, un cetățean basc, a introdus această tehnică o astfel de tehnică sub formă de instrument. Deci, uh, traficul de droguri folosește acest instrument pentru a ataca și pentru a combate instituțiile statului. Săptămâna trecută am fost uh, la Cauca și sigur, fierul trebuie bătut cât este cald. Aici au loc în continuare o serie de uh, lupte. Uh, vorbim despre droguri, de asemenea despre um, structuri polițiene și despre paramilitari care au intervenit. Și, în realitate, nu putem să identificăm clar care sunt uh, limitele și care sunt contactele, însă această colaborare foarte strânsă este un lucru cert, de necontestat. Și de asemenea de necontestat este colaborarea între uh, crimă organizată și terorism. De curând, în țara mea, s-a întâmplat uh, de asemenea un eveniment îngrozitor. Uh, vă amintiți cu siguranță de 11 martie. Am dorit să fac acest comentariu aici, uh, să aduc această contribuție la discuția noastră, pentru că fenomenul cel mai evident este Columbian. Dar există și alte ramificații ale acestui fenomen și activitățile teroriste ale jihadului și acestea trebuie menționate. Și au fost menționate deja legăturile, s-a vorbit de um, nordul Maliului, de Timbuktu, totul este cât se poate de evident. Voiam doar așadar să îmi exprim acest comentariu aici. Grazie, onorevole Diez de Meraber. Mulțumim domnului Diez de Mera pentru aceste considerații foarte interesante. Acum domnul Newton Dan are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult uh, ambilor oratori. am uh, încercat să urmăresc acțiunea. Lucrurile au fost prezentate foarte rapid și sper să putem uh, obține o copie a prezentărilor pentru a putea să le mai citim o dată și pentru a le putea înțelege mai bine, pentru că a fost o prezentare foarte stufoasă și foarte complicată. Întrebarea pe care doresc să o adresez ambilor oratori este ce ar trebui să recomandăm noi, cei din această comisie, pentru a îmbunătăți situația. Orice ați dori să spuneți acum sau să ne transmiteți ulterior ne-ar ajuta foarte mult pentru uh, formularea concluziilor și a recomandărilor comisiei noastre. Însă am și o serie de întrebări individuale. Uh, ați dori să întreb pe domnul Costas dacă câștigăm sau pierdem. O întrebare simplă câștigăm teren în lupta cu cei răi sau uh, pierdem? Iar uh, doamnei Macarenco, pe aceasta aș dori să o întreb. Am căutat pe Google compania dumneavoastră pentru că trebuie să recunosc că nu am auzit de ea înainte și am uh, folosit cuvântul Safari și trebuie să recunosc că nu am obținut nimic pe Google. Este un lucru foarte ciudat pentru că am introdus alte mm, alți termeni, însă Pagina noastră de internet este absolut uh, de negăsit. Știați acest lucru? Și aș vrea să știu ce înseamnă nexus. Ați folosit foarte des acest termen, nexus. O fi un termen de jargon, însă vă rog să ne explicați ce este acest nexus, astfel încât să putem să înțelegem acest lucru, pentru că este o informație valoroasă pe care ne-ați transmis-o. Grazie, să nu ci sono altri. Mulțumesc. Dacă nu mai vrea să intervină nimeni, am să dau din nou cuvântul raportorilor. Doamna Macarenca. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe întrebări. În ce privește cazul Columbia, este folosit uh, ca studiu de caz uh, prioritar pentru modul în care uh, se configurează relațiile între crima organizată și terorismul și cum au evoluat ele de-a lungul decenilor. Reprezintă un exemplu grozav și, um, de asemenea, un semnal de alarmă pentru noi. Faptul că Columbia um, există și persistă de decenii în contextul criminalității al traficului de droguri um, este îngrijorător nu știu dacă putem vorbi despre o transpunere um, asupra altor părți ale lumii, însă vă mulțumesc că l-ați menționat, uh, am luat notă de acest lucru. Întrebările referitor la ce ar trebui să facă Comisia, care ar trebui să fie recomandările uh, Comisiei, astfel încât să se îmbunătățească situația. Voi face trimitere la acest studiu pe care l-am uh, scris, pentru că cuprinde o serie de recomandări foarte importante pentru noi și, de asemenea, oferă și conferă mai multe claritate asupra concluziilor pe care vi le-am împărtășit astăzi. Uh, poate puțin cam rapid, îmi cer scuze pentru viteza cu care vorbesc. Eu aveam impresia că vorbesc foarte rar și încet. Uh, ar fi bine să nu vă întâlniți cu mine să vorbim la o cafea în cazul acesta. Însă aici noi am inclus o serie de recomandări și sper că vă pot ajuta. Însă dacă doriți și mai multe clarificări referitor la ceea ce am vrut să spunem cu ceva, atunci vă stăm la dispoziție. Ce înseamnă nexus acum? Este definit în uh, document. Nexus este un termen care s-a consacrat de-a lungul anilor. Este vorba despre relația între crima organizată și terorism. Am uh, scris un articol în 1998 despre aceasta și în articolul respectiv se vorbește era vorba despre o cercetare pe teren și uh, am ajuns la concluzia uh, că există un model inițial referitor la modul în care crima organizată și terorismul interrelaționează. Iar în comentariile mele și în acestea m-am referit la o legătură operațională și organizațională, precum și la una evoluționară. Cea organizațională se referă la o relație între două organizații separate. Există o grupare de crimă organizată, pe de o parte, și un grup terorist, pe de altă parte, așa cum îl definim noi. Deci, avem drangheta și missile și acestea se angajează într-o tranzacție uh, de business al doilea nivel de interrelaționare între crimă organizată și terorism, la acesta ne-am referit ca la o interrelaționare operațională. Este alocarea tacticilor, atribuirea tacticilor celorlalți. Uh, s-a menționat Columbia și uh, traficanții aceștia uh, încep să folosească bombele pentru a își exprima punctul de vedere pentru a avea un impact politic. Autoritățile columbiene începuseră să facă pași mici pe drumul cel bun și atunci au contracarat. Deci există anumite tactici uh, or, folosite de crimă organizată și există preluarea uh, tacticilor uh, de crimă organizată de către teroriști vorbim aici despre finanțarea terorismului ca uh, titlu de ordin generic. S-a spus despre um, teroriști care, într-adevăr, erau foarte buni, uh, erau implicați în uh, trafic cu persoane, uh, aveau rețele foarte bine definite și structurate și, um, practic, cele două grupări au învățat unele de la altele. Și apoi, interrelaționarea evoluționară. Aceasta este ceva mai complicată. Aici este vorba despre timp, despre dimensiunea retrospectivă, care devine prietenul nostru. Uh, vorbim despre o dezvoltare și despre o ideologie clară inițială. Iar dacă este să ne uităm la transformare de-a lungul decenilor, se observă că în prezent lucrurile au evoluat și de asemenea putem să spunem că faptul că au început să aibă și alte activități, de exemplu să crească cățeluși uh, la granița cu... Să crească, să cultive mac la granița cu Peru, uh, reprezintă un pas mai departe. Deci este vorba despre această natură evoluționistă. Um, PKK-ul, de exemplu, uh, a evoluționat ca grup terorist, um, au avut activități de um, crimă organizată, dar au renunțat la ideologia lor uh, și-au schimbat agenda operațională, au putut obține numai anumiți recruți care uh, aderau la o anumită ideologie numai dacă erau plătiți suficient. Deci, astfel de elemente, toate acestea, pe acestea le-am uh, folosit pentru a uh, defini acest termen de nexus. Și acum întrebarea referitoare la pagina de internet. Pagina mea de internet a fost uh, disponibilă până la miezul nopții anul trecut. Acum a, fost, a, a căzut pentru că mm, s-a lucrat la ea, însă cred că nu ați ales momentul oportun pentru a naviga pe internet și pentru a o găsi. Ok, grazie. Adesso la parola va să... Domnul Coster are acum cuvântul, dar vreau să Știți că domnul Verhausen este aici pentru a completa răspunsurile domniei sale dacă este nevoie. Uh, um, Mulțumesc, doamnă președinte. În prima întrebare, ce recomandări pentru această comisie? În opinia mea, ar trebui să se recurgă în mod adecvat la instrumentele existente și la canale de comunicare deja disponibile. Avem instrumente. Sigur, putem să cerem mai multe și mai complicate, dar ce avem în prezent ar trebui să fie suficient pentru munca noastră de zi cu zi. La Europol cooperăm cu serviciile de informații. Ei sunt o comunitate aparte. Din acest punct de vedere, într-adevăr, Recomandarea ar fi să există o abordare mai integrată a activităților acestor două componente. Și, sigur, și serviciile de informații militare, că e nevoie și de armată, mai ales când e vorba de operațiuni dincolo de zonele, de frontierele Uniunii Europene și în zone de conflict. Întrebarea dacă pierdem sau câștigăm întrebare e frumoasă, dar aici vorbim de terorism și crimă organizată. Întrebați, se câștigă teren din partea noastră? Eventual așa aș putea prezenta mai bine lucrurile. Cred că facem progres, într-adevăr. Câștigăm teren. Încet, dar sigur. Sigur, asta nu înseamnă că ne putem relaxa sau putem păcătui prin exces de încredere. Există încă zone de conflict dincolo de frontierele Europei, dar și acestea pot declanșa activități teroriste în Uniunea Europeană sau împotriva intereselor Uniunii Europene. În lume vorbim de Mali, arestări în Franța recent, ați văzut probabil persoane venind din acea zonă a Africii. Deci ne concentrăm pe zonele de conflict care au potențialul de a declanșa activități teroriste cu efect asupra Uniunii Europene. Asta fie că țintesc teritoriul Uniunii Europene ca atare sau interese europene în alte părți ale lumii. Știți că se, europene au fost răpiți în Africa subsahariană. Avrei delle domande. Aș avea și eu niște întrebări. Aș vrea să știu care este asociația criminală care operează pe teritoriul european și care poate fi un partener ideal pentru organizațiile teroriste. Care sunt interesele comune pe care orga, organizațiile teroriste și cele ale crimei organizate își pot găsi o bază comună de lucru. Și dacă ne puteți menționa acțiuni teroriste care e dovedit că s-au bucurat de uh, colaborarea cu organizațiile de criminalitate organizată din Europa. Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebări foarte simple, ce să spun. Care grupuri organizate din Uniunea Europeană sunt partenerii ideal pentru organizațiile teroriste? Întrebarea e bună. Noi tindem să fim prea contextualizați de multe ori, însă potențial toate organizațiile care operează transfrontalier, care au un modus operandi, care sunt sigure că fac ceea ce fac cu anumită eficiență, sunt un partener potențial. Însă acest grup infracțional va trebui să fie dispus să coopereze cu teroriștii cu oameni care în ultimă instanță vor să distrugă societatea în care grupul respectiv funcționează. Asta e dihotomia principală, mai ales la nivelul Uniunii Europene și în America, în țările dezvoltate. Asta afectează cooperarea între cele două componente. Noi am uh, ajuns la concluzia că vechile grupuri infracționale, vechea mafie, fie că sunt în Regatul Unit, în Germania sau în Olanda, cei care au deja o tradiție nu prea cooperează cu grupurile teroriste. Structurile mai noi, cu nouă comandă, care spun, eh, nu avem mult de pierdut, avem de câștigat pe termen scurt și atunci oferă acces acestor grupuri care se ocupă de trafic de arme, de, de persoane, e o relație de afaceri. Situația se complică aici. Uneori parcă vezi un film. Vezi pe Pablo Escobar, luând prânzul cu Osama Bin Laden. Acum lor fi luând unde or fi amândoi. Însă aș, aș vrea ca lucrurile să fie așa de simple, ar fi ușor să-i supraveghezi pe ăștia, da? E vorba aici și de relații tangențiale. E vorba de moderator, de cei care intermediază transportul a 10 indivizi, să zicem, din Pakistan uh, până la frontiera europeană nu o să ridice mâna să spună, știți, noi ăștia 10 suntem militanți islamici și vrem să vă punem niște bombițe acasă odată ce ajungem. E vorba de intermedieri. Ei văd 10 pakistanezi simpatici care vor să ajungă în Regatul Unit în căutarea unei vieți mai bune, așa că o să plătească niște călăuze, cum se face de obicei în fiecare zi, plătesc tariful standard, îi punem pe tren și uh, direcția vest. Ce se întâmplă după aceea este o altă poveste. Uh, Ideea e că e greu să observi, să, să știi cine, ce e și ce are de gând să facă. uneori din poziția mea tin să vezi lucrurile retrospectiv. S-a întâmplat și îmi spun, da, păi de ce n-ați văzut asta? Și după aceea vin prieteni de-a mei din poliție și îmi spun că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Asta e un fel de non-răspuns la întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte. Sunt niște exemple eventual pe care le-aș putea indica. Acestea apar unele și în raportul redactat de noi. Activități teroriste eh, desfășurate în Europa cu complicitatea crimei organizate. Nu vine nimic în minte acum, eh, niciun exemplu în care autoritățile au spus eh, familie de crimă organizată, atentat terorist și grup terorist o cooperare clară în acest sens. Complicitatea, când există, presupune sprijinul pregătirii atacului terorist. Dacă vă uitați la Madrid 2004, traficanți de droguri uh, au contribuit la pregătirea și organizarea acestui atac. Apoi, uh, uh, atentatul din Toulouse Cineva spunea că nu, acolo e un lup singuratic, dar dacă vă uitați la individul respectiv, vedeți că acesta avea relații cu un grup de militanți islamiști și prin familie, fratele lui și el însuși aveau relații cu crimă organizată. Deci avem aceste două traiecte paralele în viața aceluiași individ. Și el s-a, s-a nutrit din ambele fluxuri. din nefericire, Mira a fost uh, clasificat ca un lup singuratic, dar dacă vă uitați la, la mișcările lui, încep să-ți dai seama că, de fapt, realitatea e mai complexă. Și mai avem și altfel de indivizi uh, ale căror profiluri tind să sugereze că există mai multe lucruri sub suprafață ascunse. Ei sunt undeva acolo la punct de convergență între infracționalitate și terorism. Este un, un, uh, o persoană acest Muhtad Bel Muhtad, care nu e european, dar știți că el a comis această răpire în, în Mali. În Mali el e cunoscut ca domnul Marlborough, pentru că el avea o rețea specializată în traficul de țigări contrafăcute. complicitatea nu e între doi indivizi, o complicitate la nivelul unei activități sau în materie de transfer de abilități. Sper că asta vă răspunde oarecum la întrebare. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă întrebați eh, care ar fi partenerul ideal pentru o organizație teroristă. Nu știu. Însă un, un partener bun ar fi o organizație infracțională care devine organizație teroristă, se ocupă în continuare de activitățile tradiționale, își păstrează rețelele și apucăturile, dar devine parte sau componentă a organizației teroriste și sub controlul deplin al organizației teroriste. Nu v-aș putea prezenta profilul unei astfel de organizații infracționale. Nu pot să fac acest lucru, nu știm așa ceva deocamdată. Păi, activități teroriste. S-a menționat deja traficul de țigări. Am un exemplu vechi în minte de pe vremea interdicției privind carnea de vacă după boala vacii nebune nu puteai să importi uh, carne de vacă britanică și atunci în Irlanda de Nord vitele din Irlanda de Nord erau trecute lejer peste frontieră în Republica Irlanda și dintr-o dată devenea carne de vită irlandeză, nu britanică. acel trafic a fost o consecință directă a interdicției respective. Treceau vacile peste frontieră, deveneau vaci irlandeze și erau bune de mâncat. Și armata republicană irlandeză a câștigat bani din treaba asta. O organizație teroristă. Mulțumesc. Acum domnul Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, am pierdut începutul a patra întâlnire la care particip în această dimineață. Pe mine mă interesează realizarea unui anumit echilibru în legislație referitor la terorism. În 11, după 11 septembrie am considerat că trebuie să intervină rapid și eficient. Însă în Europa și la nivel mondial, legislația care s-a dat atunci uh, și-a cam uh, ratat ținta. Cred că putem să criticăm aceste legi. Nu poți crea o societate în care oricine un potențial terorist, asta a fost o greșeală uriașă, peste tot în Europa am încercat să găsim teroriști în toate cotloanele. toate aceste investigații excesive la aeroport, controle peste controle. Am într-o vizită la Departamentul de Stat din Washington și spuneam într-una, găsim teroriști tot timpul și când le-am spus dați-ne niște exemple concrete, nu au fost dispuși, nu l-am spus că l-am găsit pe cutare și pe cutare. La Europol, cu câțiva ani în urmă, același lucru mi-a spus că am preîntâmpinat un atac acolo, un atac acolo și un atac dincolo. Deci am o întrebare mai, mai generală, pentru că e vorba de atitudini la nivelul întregii societăți sunt de acord să luptăm împotriva crimei organizate, împotriva terorismului, Însă e oare bine ce facem în prezent? Se ating scopurile eh, anunțate și merită prețul pe care îl plătim. Pentru că se sacrifică integritate personală, intimitate, în Britania, în Marea Britanie, oriunde ești, ești filmat permanent de, de cameră de la vedere cu circuit închis, toată lumea știe unde ești. Ești în dormitor, te, te percheziționează și te caută. Mă întreb dacă e o abordare echilibrată, dacă o să-mi spuneți da, pentru că îi găsim pe toți uh, uh excrocii. Eu însă și precaut nu cred că facem exact ce trebuie. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Borghețiu. Mulțumesc, doamna președintă. Având în vedere competența extinsă a oașpetilor noștri, cărora le mulțumesc pentru prezență, aș vrea să pun o întrebare aici și poate ne pot trimite și ceva înscris în acest sens, dacă ne pot da niște indicații indicații suplimentare cu privire la bazele financiare și bancare pentru aceste fluxuri de finanțare a activităților teroriste. Mulțumim, domnule Borghezio. Doamna Macarenco are din nou cuvântul și apoi domnul Costers. O să încep cu întrebarea pe care tocmai am auzit-o, dacă vă putem trimite uh, informații scrise cu privire la finanțarea terorismului. Da, răspunsul e da. Da, o să ne coordonăm cu ceilalți colegi pentru asta. Apoi, întrebarea pe care a spus-o uh, face parte dintr-o discuție care se derulează deja de mult timp cu privire la politicile de combatere a terorismului. Aveți dreptate când spuneți că după 2011 multe guverne, după 2001 multe guverne uh, au avut tot felul de reacții uh, rapide și impulsive uh, și nici guvernul nostru nu uh, a lipsit de la apel. Există o realitate destul de dezechilibrată între protejarea drepturilor omului și eforturile de identificare a teroriștilor, a celulelor de teroriști. Se face prea mult? E o întrebare mai degrabă de ordin filozofic. În societatea noastră occidentală, adesea ne spunem că drepturile omului sunt de fapt drepturile individului. E prea mult? Da, E prea mult, pentru că au fost încălcate drepturile individuale. Trebuie să-mi scot uh, uh încălțămintea, trebuie să-mi scot cureaua la aeroport, trebuie să explic de ce am 101 ml de lichid în geantă în loc de 99. Deci da, e destul de deranjant. Însă, Cred că în dezbaterea respectivă tindem să lăsăm deoparte drepturile omului la nivelul comunității. Și asta se întâmplă destul de ușor în societatea noastră. Deși în vest încercăm să înțelegem din ce mai mult drepturile comunității ca întreg. Până la urmă, toate aceste eforturi duc la oprirea atacurilor mici cu bombă, care implică o, una, două persoane. Și dacă pentru asta e nevoie să scoți uh, pantofii la aeroport, bun, pentru că măcar așa ajuns să bei cafea de partea cealaltă. Totul trebuie privit în context până la urmă cred că trebuie să fim foarte atenți cu cât de departe ducem lucrurile să vedem câte drepturi individuale sunt încălcate. Uh, oprim oamenii pe drum fără niciun motiv doar ca să-i supunem unui interogatoriu? Nu știu dacă e o idee bună. Nu zic că trebuie să ne întoarcem la uh, realitatea paranoică uh, de sub KGB din anii 60. Dacă se crede că sunt implicată în activități teroriste și vor să mă registreze convorbirile cu mama, bun, nu mă opun dacă vor să aibă camere cu circuit închis în locurile pe unde îmi plimb eu câinele ca să se asigure că nu se întâmplă nimic anormal, foarte bun. Da, ă, asta este problematic pentru mulți oameni care consideră că drepturile individuale ale omului sunt o prioritate ce trebuie garantată. Deci, ă, știu că n-am dat un răspuns concret, ci mai degrabă am filozofat, dar trebuie să vedem pe cine vrem să apărăm și ce vrem să apărăm. Și dacă clarificăm acest lucru, eu cred că ne găsim și răspunsul. Mulțumesc! O să mă refer la prima întrebare, dacă e o abordare echilibrată. Cu tot respectul, noi lucrăm în domeniul aplicării legii și încercăm să apărăm cetățenii europeni și asta include și drepturile lor individuale, drepturile omului. În acest caz respectăm legislația în vigoare și aceasta ne permite să aplicăm dispozițiile legii. Deci, până la urmă, întrebarea se referă mai degrabă la acțiunile șefilor noștri politici și nu la uh, poliții, ofițerii de poliție care își desfășoară activitatea pe teren. O altă întrebare a fost dacă prețul e prea ridicat. Din nou, întrebarea este Uh, încă are conotații politice și cred că ar fi prea mult ca un ofițer de poliție să răspundă la asta. O altă întrebare, dacă există un raport scris pe concluziile acestea cu privire la activitatea criminală, da, Europol a făcut acest raport la uh, solicitarea domnului de Kerhoven, coordonatorul uh, din domeniu, în mai 2012, raport care a fost prezentat de domnul Kerhoven în fața Consiliului Jai anul trecut. Mulțumim domnului Coster. Există alte întrebări? Bill, te rog. Vreau să mă leg de cele spuse de domnul uh, uh Costas cu privire la coordonatorul contraterorismului pentru UE. Înțeleg că în calitate de ofițer de poliție nu vreți să faceți comentarii politice, dar am avut un membru liberal din țările de jos ca um, un om excelent și prieten al nostru care a devenit coordonatorul UE antiterorist și apoi a demisionat și mi-a spus, sper că nu greșesc, că nu exista niciun fel de cooperare între statele membre. Nu aveau încredere în unele în altele și refuzau să coopereze. Și întrebarea, chiar dacă e filozofică, e se îmbunătățesc lucrurile sau frustrarea e maximă în continuare? Uh, sincer vorbim, uh, vorbim aici și despre coordonatorii pentru contraterorism și de uh, personajele politice. Coordonatorul trebuie să reunească eforturile statele membre în lupta împotriva terorismului. Discutăm constant cu domnul de Verconfcan și domnul de Fris pe care l-ați menționat a început activitatea, după care a fost înlocuit de domnul Kerkofen și vreau să vă spun că între timp lucrurile au mai evoluat la nivel UE de fapt, am avut realizări chiar mari. Dacă e să mă uit la activitatea mea de zi cu zi, Acum lucrăm pentru Europol în al doilea mandat din 2008 și văd o creștere a utilizării organizației noastre, o intensificare a informațiilor pe care le primăm, primim. De asemenea, o creștere a fă- eforturilor făcute de statele membre UE pentru a veni cu programe speciale, specifice de exemplu, planul de acțiune UE pentru localizare, pentru finanțarea terorismului, pentru siguranța materialelor explozive, toate aceste planuri de acțiune produc efecte pentru noi, fiindcă în acele planuri de acțiune sunt menționate o serie de activități derivate. De exemplu, pentru materialele explozive avem uh, baza de date europeană pentru materiale explozive, care este foarte utilă. De exemplu, în ultimul atac care a avut loc la Burges în Bulgaria, am folosit aceste instrumente europene. și coordonatorul activităților antiterorism um, are rolul să reunească toate aceste instrumente și eu cred că face o treabă foarte bună. Mulțumim domnului Costers. Ați menționat acel atentat din Bulgaria. Săptămâna trecută, o delegație a comisiilor Crim și Libe și Europol și Eurojust, just dacă nu mă înșel, au fost acolo și au vorbit despre anchetatorii Europol care au ajuns uh, la locul atentatului din Bulgaria și uh, funcționarii dumneavoastră au reușit să vadă că era vorba imediat de implicarea unor celule libaneze prin intermediul unor elemente care au fost identificate la locul faptului. Un mic tambur care a fost identificat acolo și care a fost utilizat la asamblarea materialului exploziv. Deci iată că avem o dovadă concretă și um, înțelegem mai ușor dimensiunea acestei activități, uh, activități de colectare de informații bine coordonată și care produce rezultate foarte bune. Mai există solicitări de intervenții. Dacă nu vreau să mulțumesc oaspeților noștri, Suspendăm reuniunea și ne revedem în sală după masă la orele 15. Mulțumesc!